astfel încât uh, planul nostru de lucru este adoptat ca atare. Și trecem acum la declarațiile Consiliului European și ale Comisiei, referitoare la concluziile Consiliului European informal din 30 ianuarie 2012. Pe această care îl salut pe uh, președintele Consiliului European, domnul Van Rompuy, precum și pe președintele Comisiei Europene, domnul Barroso. Bun venit în Parlament și dau cuvântul domnului Van Rompuy. Uh, Domnule președinte, dragi colegi, în ultimii doi ani, liderii europeni au fost nevoiți să ia decizii dificile și dureroase câteodată pentru stabilizarea monedei euro. Deși aceste măsuri au fost necesare și astăzi începem să vedem faptul că efortul a meritat. Totuși recunoaștem că stabilitatea financiară iată, e necesară, dar nu suficientă pentru redresarea economică. Trebuie să facem mai multe, mai ales pentru creșterea economică și pentru crearea de locuri de muncă. Motiv pentru care ne-am gândit să uh, avem strategia Europa 2020, pachetul Euro Plus și semestrul european. Creșterea și ocuparea Uh, au fost subiecte care ne-au preocupat în continuu. Consiliul European din martie se va concentra pe stru- uh, creșterea structurală și, apropo, vă spun că economiile din majoritatea statelor noastre membre înregistrează o creștere pozitivă, asta din 2010 și 2011 și până acum. Uh, acum, Consiliul Informal European de luni s-a concentrat tocmai pe creștere și pe locuri de muncă. Discuțiile noastre s-au concentrat pe aceste două subiecte. În același timp am adoptat textul și aprobat textul final al tratatului uh, ESM și am uh, adus tușele finale pentru tratatul internațional privind stabilitatea, coordonarea și guvernanța în cadrul Uniunii Economice și Monetare. Poate că ați văzut din declarațiile adoptate de membrii Consiliului European că noi am numit uh, acestea uh, măsuri pentru consolidarea fiscală, pentru crearea de locuri de muncă și uh, pentru creștere. Și ce înțelegem prin asta? Era reducerea deficitelor, deficitelor, dar nu prin reducerea investițiilor noastre pe viitor, investiții în educație, în formare, în cercetare și dezvoltare, în infrastructura ecologică, creșterea competitivității țărilor noastre și uh, sporirea și atractivităților pentru uh, ocupare și pentru investiții. O strategie pentru creștere se referă la multe aspecte, pe termen scurt și pe termen mai lung politicile economice și competitivitatea, dar și politici speciale pentru crearea de locuri de muncă, competențe naționale și competențe uh, la nivelul Uniunii. Ne-am concentrat pe următoarele priorități. În primul rând, crearea de locuri de muncă, mai ales pentru tineret. Săptămâna trecută am primit o scrisoare din partea Forumului pentru Tineretul European în care tinerii uh, spuneau că tineretul în timpuri de criză și autoritate economică nu are nevoie de cuvinte frumoase, ci de investiții puternice. Și tocmai de aceea am căzut de acord să utilizăm fondurile europene de care dispunem să înființăm programe de ucenicie și să uh, ajutăm și pe tineri întreprinzători. Stimularea ocupării e o responsabilitate care ține mai ales de statele membre. Noi putem să acționăm însă și împreună ca Uniune și vom acționa. Fiecare stat membru trebuie să aibă un plan de ocupare care să facă parte din programele naționale de reformă. O a doua prioritate a noastră, să ajutăm IMM-urile să aibă acces la credite. De exemplu, prin punerea la dispoziție a fondurilor uh, uh, de care dispunem pentru a reduce birocrația și a crea locuri de muncă. Uh, inițiativa recentă a BCE a ajutat de asemenea pentru că s-a evitat o criză a creditului și o agravare a recesiunii. Și o a treia prioritate, piața unică. Noi suntem hotărâți să obținem mai multe de la piața unică, de exemplu prin finalizarea pieței digitale și pieței energiei. Și prioritatea trebuie acordată măsurilor care fac cele mai multe pentru a stimula creșterea și ocuparea. Am decis o serie de termene pentru deschiderea piețelor o reîntoarcere a încrederii, și acum vorbesc pe termen scurt, o reîntoarcere a încrederii în zona euro poate aduce și încrederea consumatorilor cât mai rapid posibil, uh, cum s-a întâmplat și în 2009 după criza financiară. Eh, ce s-a întâmplat recent cu ratele de schimb ale euro poate duce la creșterea exporturilor. Asta sunt valabile, cum spuneam, pe termen scurt. Ținta este de a avea o perspectivă și să dăm speranțe prin deciziile acestui Consiliu și a celor din martie și iunie. Pentru rezultate e nevoie de timp, dar e clar că noi suntem hotărâți și la fel este și președinția daneză. Acum, în ce privește tratatul, știu că vă interesează în mod deosebit acest subiect și este un subiect care încheie un capitol care a fost foarte dezbătut timp de aproape 2 ani de zile. După cum spuneam, uh, și am spus-o de multe ori aici, în fața dumneavoastră, uh, de la lansarea euro nu avem structurile necesare. Tratatul trebuie văzut ca doar un element al reformei pentru guvernarea economică pe care le-am îndeplinit ultimii doi ani reformele care uh, țin atât de răspundere cât și de solidaritate și care includ pachetul de șase măsuri economice care rămâne coloana vertebrală a noi arhitecturi de guvernanță. Tratatul acesta se referă la mai multă responsabilitate și la o mai bună supraveghere. Fiecare țară care uh, o semnează se angajează să își modifice și legislația, uh, preferabil la nivel constituțional un mecanism automatic de corecție va uh, consolida obligativitatea. Și uh, asta înse- va însemna că tratatul va fi mai credibil. E important pentru că astfel va spori și încrederea cetățenilor și reprezintă asta un pas înainte important spre o uniune și economică și integrare fiscală irevocabilă și pentru o guvernanță mai puternică în zona euro. Va însemna un impuls pentru mai multă durabilitate fiscală și uh, astfel va duce la mai multă creștere economică. Acest angajament este autocontrolat în tratat. Asta, se, asta înseamnă că noi ne-am angajat pe termen lung și irreversibil să uh, evităm uh, deficitul excesiv și datoria excesivă. Uh, Sigur, e nevoie și de o majoritate ca să inițieze orice fel de procedură și cea de, inclusiv cea de îndatorare excesivă. Asta nu putea fi făcut cu pachetul de șase măsuri și e foarte important să putem face asta pentru credibilitatea procedurii noastre de, de ă, îndatorare. Nu ă, e vorba ă, de, e vorba de o um, un angajament de a finanța mai ales veniturile și nu datorile, pentru că nu e nimic bun uh, într-o îndatorare excesivă. Asta înseamnă că din ce în ce mai mulți bani publici se duc pe rambursarea datoriilor și nu în investiții publice și în servicii publice. Uh, o uh, îndatorare excesivă e o amenințare față de modelul nostru social. Ca majoritatea membrilor Consiliului, Consiliului European și Parlamentului European aș fi preferat să rezolvăm aceste probleme pe schimbarea tratatelor existente și nu să adoptăm un tratat separat. După cum știți, unanimitatea necesară pentru acest, pentru acest lucru nu s-a obținut, așa că n-am avut altă alegere decât să o luăm pe această cale. Dar făcând asta, eu personal am fost hotărât ca nouul tratat să fie cât mai uh, aliniat la tratatele existente, pentru că nu înființăm o organizație separată, ci este doar un mijloc pentru a ne consolida Uniunea. Și în același fel, ca și pentru pachetul Euro Plus, sper că vom proceda și acum și că succesorii noștri vor reuși să integreze acest tratat în tratatele Uniunii Europene. Și vreau să mai subliniez că personal am fost angajat în menținerea Uniunii uh, cât mai strâns posibil, recunoscând totuși specificitățile eurozonei. Țările noastre, prin ratificarea acestui tratat, vor participa la summiturile europene, acolo unde arhitectura și regulile fundamentale ale zonei euro sunt miza și implementarea tratatului, la fel și uh, părțile contractante și m-a bucurat să văd că aproape toate statele membre vor semna tratatul, care va intra în vigoare uh, imediat ce toate statele europene îl vor ratifica. Aici, în aceste eforturi, uh, Uh, vom avea și ajutorul Parlamentului și ne-am bucurat mai ales de ajutorul domnului Elmar Brock, domnului uh, Roberto Gualtieri și vor să, vreau să le mulțumesc uh, pentru că Parlamentul a insistat pe coerența cu tratatele existente și asta a fost foarte de ajutor și a contribuit la menținerea unui, unui număr important de angajamente. În afară de acest acord fiscal, Uh, am uh, susținut și acordul între 17 mem- membri ale zonei euro pentru un mecanism de stabilitate economică și va fi semnat în această săptămână care poate intra în vigoare din iulie 2012, uh, ceea ce va aduce la o mai mare marjă de, preven- de prevenire a crizelor în Europa. Sigur, Parlamentul dumneavoastră va fi implicat în cele ce se vor întâmpla, după cum am și in, indicat în scrisoarea mea din 22 martie de anul trecut adresată raportorilor noastre. După cum am convenit în decembrie, vom uh, reevalua uh, modul adecvat de alocarea resurselor la următorul, următoarea întâlnire a Consiliului European la mai puțin de 4 săptămâni de acum. Și în final, deși nu a figurat formal pe ordinea de zi, ne-am ocupat și de niște probleme de politică externă foarte urgente Uh, conform cu concluziile foarte bune adoptate de Consiliul Afacerilor Externe pe 23 ianuarie. Ne-am alăturat și nou uh, și am salutat uh, măsurile restrictive împotriva Iranului, după cum s-a hotărât săptămâna trecută și ne-am exprimat indignarea față de atrocitățile și represiunile comise de regimul sirian și am uh, solicitat membrii Consiliului de Securitate ONU să ia măsurile necesare ca să înceteze represiunea în Siria. Iată exemple bune după acțiunile noastre comune din Libia, ale unei politici externe comune. Dragi colegi, domnule președinte, cu asta mi-am încheiat raportul și pas cu pas vă spun că noi facem progrese înspre construirea unei uniuni monetare și economice. Mai uh, târziu decât ne-am fi așteptat, însă cu acorduri din ce în ce mai extinse între statele noastre membre, ceea ce a fost cazul și la Consiliul European de lunea trecută. Un pas înainte pozitiv pe calea spre mai multă Europa. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Van Rompuy. Acum, în numele Comisiei, președintele Comisiei, domnul Barroso. Mulțumesc, domnule președinte, domnule președintele Consiliului European, stimați membri ai Parlamentului European. Aș dori să vă atrag atenția asupra două aspecte principale ale Consiliului neoficial uh, de luni după amiază. În primul rând, acest Consiliu European uh, a fost un prim pas, dar un prim pas important uh, pe drumul spre recunoașterea de către șefii de stat și de guvern a faptului că nu este suficientă disciplina fiscală și monetară. Ne trebuie propuneri concrete pentru rezolvarea situației șomajului și a IMM-urilor, astfel s-a lărgit perspectiva asupra acestor chestiuni care îngrijorează cetățenii europeni. Este vorba despre creșterea economică și locurile de muncă. Creșterea economică trebuie să fie durabilă. Această abordare a fost discutată în nenumărate rânduri în Parlamentul European și știu că sprijiniți perspectiva Comisiei care se bazează pe pe strategia 2020 și împreună mergem înainte, dar e nevoie de mai multe lucruri, e nevoie să facem mai mult pași în această direcție. În al doilea rând, Comisia este hotărâtă să mențină rolul instituțiilor europene și a metodei comunitare în uh, noul tratat. Acum uh, pășim într-o nouă etapă de guvernanță economică care se întemeiază pe semestrul european, în care guvernele recunosc faptul că și chestiunile care țin de competența națională, cum ar fi ocuparea forței de muncă, ar trebui să fie discutate la nivel național cât și european. Dat fiind uh, nivelul înalt de interdependență între economiile noastre, nu mai putem să ne ocupăm de chestiuni sociale și economice numai la nivel național. Dar când vine vorba de chestiuni cum ar fi crearea de locuri de muncă, este clar că acestea au o dimensiune europeană, iar acțiunile naționale și regionale, bineînțeles, trebuie să fie sprijinite și însoțite de acțiuni europene. Problemele economice ale Uniunii Europene nu s-au sfârșit. Mai avem cale bună de bătut până la soluționarea acestora. Iată de ce este nevoie să avem uh, o abordare uh, cuprinzătoare care a fost prezentată în foaia de parcurs privind creșterea și stabilitatea economică din octombrie anul trecut. Iată de ce este important uh, ca șefii de stat și de guvern să ajungă la un acord asupra propunerii noastre de a ne asigura că um, mecanismul de stabilitate europeană va intra deja în vigoare în iulie 2012, uh, așa cum am hotărât în decembrie. În martie vom reevalua adecvarea resurselor a FSF um, și uh, Facilitatea Europeană pentru Stabilitatea Financiară. Luni am înțeles că trebuie să facem mai mult pentru a folosi uh, potențialul pieței unice a Uniunii Europene. Șefii de stat și de guvern au fost de acord uh, cu propunerea Comisiei de a accelera legislația privind piața unică și a dat ca termen limită anul 2013. Sperăm că sunteți de acord cu noi că e nevoie să se facă progres privind această legislație cu ajutorul președinției daneze, bineînțeles, și știm cât de hotărâtă este președinția daneză în ceea ce privește, în ceea ce privește aceste obiective. Acest Single Market Act poate îmbunătăți uh, cadrul companiilor noastre și putem crea condițiile necesare pentru a um, ajuta IMM-urile mai ales să prospere. IMM-urile um, creează 80% din locurile Uh, din, locurile de muncă în Uniunea Europeană în ultimii cinci ani și reprezintă coloana vertebrală a economiei europene. Trebuie să le ajutăm să profite de potențialul care există prin acordurile economice cu economiile în creștere din afara Uniunii Europene. În septembrie anul trecut am hotărât, am propus să folosim fondurile structurale ca garanție pentru IMM-uri, pentru a le da mai, uh, acces mai ușor la finanțare. Am înaintat și o propunere pentru a înlesni accesul la capitalul de risc. Aș dori să vă rog să adoptați aceste propuneri în acest an. Luni uh, i-am uh, rugat pe șefii de stat și de guvern să fie mai ambițioși, să reducă și mai mult bi- birocrația pentru IMM-uri. În ceea ce privește tineretul și ocuparea forței de muncă, am cerut soluții rapide și am făcut propuneri concrete în ceea ce privește modul în care putem opri această tendință inacceptabilă. Statele membre vor pregăti un plan privind uh, tineretul și ocuparea forței de muncă și pentru a se asigura că toți tinerii sunt fie în formare, fie în câmpul de muncă uh, în, în uh, câmpul muncii la patru luni după terminarea studiilor. Iar aici ținem cont uh, de um, opt uh, țări care sunt foarte afectate în acest domeniu. Am, am, scris deja, am trimis deja scrisori premierilor acestor țări pentru a propune uh, soluții. Propunem să folosim 22 de miliarde de euro din uh, fondurile structurale pentru a îmbunătăți perspectivele de muncă în Europa. Vom încerca să maximizăm programele europene pe care le avem la dispoziție. Este vorba despre Erasmus pentru studii, Leonardo pentru formare și Euras pentru uh, locuri de muncă disponibile. Iar aceste programe vor fi incluse în uh, semestrul european, iar la Consiliul European de, din 5, de peste 5 săptămâni vom oferi orientări clare tuturor statelor membre. Vom continua dialogul și cu partenerii sociali, respectând rolul lor important de a găsi soluții uh, adecvate și de a le pune în aplicare cum trebuie. M-am întâlnit cu reprezentanții par, uh, partenerilor sociali la nivel european și știu cât de implicați sunt pentru a uh, pune capăt acestui flagel care este șomajul în rândul tinerilor. Un alt pas uh, pozitiv de la Consiliul European l-a reprezentat Faptul că șefii de stat și de guvern au fost de acord cu uh, tratatul care, stab- care înființează uh, instrumentul de stabilitate financiară. Acesta este foarte important pentru consolidarea uh, Uniunii Economice și Monetare. Înregistrăm progres, poate nu atât de rapid cum am fi vrut, dar înregistrăm progres totuși către Uniunea Fiscală uh, în cadrul Uniunii Europene. 25 state membre au ajuns la un acord privind tratatul, privind uh, stabilitatea, coordonarea și guvernanța în cadrul Uniunii Economice și Monetare, un uh, element foarte important în ceea ce privește recâștigarea încrederii. Uh, după cum știți, acest tratat nu a fost alegerea Comisiei, ci o consecință a lipsei de unanimitate în ceea ce privește amendarea, modificarea tratatului de la Lisabona. Dar faptul că 25 din 27 de state membre au căzut la un acord privind semnarea acestui acord dă dovadă a solidarității și hotărârii Uniunii Europene de a soluționa această criză împreună și eh, de a evita o separare a Uniunii Europene între statele care au moneda euro și celelalte. Iar Comisia împreună cu Parlamentul European au sprijinit o serie de principii principii în acest sens. Um, prevalența legislației europene, nevoia uh, menținerii rolului instituțiilor europene, un spirit de a include toate statele membre și nevoia de a integra acest acord în tratatul de la Lisabona uh, într-o perioadă de 5 ani. Nu se um, creează noi instituții care ar putea uh, slăbi rolul Comisiei și a Parlamentului European. Statele europene semnatare se angajează să respecte rolul Comisiei în ceea ce privește atingerea obiectivelor din Tratatul de la Lisabona și acest tratat va rămâne deschis tuturor și va rămâne compatibil metode, euro, metode comunitare. Uh, iar în această metodă comunitară, Comisia, în cooperare cu uh, cooperează tot timpul cu Parlamentul European. Aici vreau să subliniez contribuția foarte importantă a reprezentanților Parlamentului European la aceste negocieri. Vă reamintim că am acționat în spirit de parteneriat în, la negocierile privind uh, Uh, modificare și șase a articolului 236 a tratatului. Vreau să vă vorbesc acum despre uh, conținutul scrisorii pe care a trimis Oli Ren lui uh, domnului Brock și domnului Gualtieri și care arată cât de implicat este Parlamentul European. Vreau să vă spun că acesta a fost primul Consiliu European la care domnul Schulz a participat în calitate de președinte al Parlamentului European. La începutul Consiliului a, și-a adus o contribuție foarte importantă privind toate aceste aspecte și mulțumesc foarte mult pentru angajamentul său limpede în ceea ce privește sprijinirea principiilor care ne sunt nouă foarte dragi. Este foarte important faptul că statele membre au acceptat propunerea legislativă făcută de Comisie pe 23 noiembrie anul trecut, așa numită uh, pachet al celor două măsuri, celor două măsuri în cadrul acestor tratate. Deci, este vorba despre articolul 100 36 și că statele membre sunt angajate să sprijine legislație uh, secundară care va urma să fie propusă de comisie pentru a consolida pactul de stabilitate și creștere în, uh, financiară în cadrul tratatului de la Lisabona. Este important să se asigure guvernanța economică până ce acest tratat va fi uh, integrat în, în legislația europeană, fiindcă nu putem să facem față provocărilor actuale fără să avem legitimitate democratică. Cooperarea între democrațiile naționale și Uh, democrația europeană, reprezintă democrația europeană, iar democrația europeană se regăsește în acest parlament, parlamentul care ne dă legitimitatea de care avem nevoie pentru a lua decizii uh, care vizează asigurarea prosperității Uniunii Europene. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule președinte al Comisiei Europene. Dau acum uh, cuvântul în numele PPE domnului Dol domnule președinte, dragi colegi. 25 de state membre luni și-au asumat responsabilitatea și au acceptat să semneze tratatul bugetar. Astfel au decis să elimine laxismul bugetar care nu, de, care nu ne dă marja de manevră necesară ca să avem din nou creștere și ocupare statele membre și-au arătat capacitatea de a găsi soluții de tip european la problemele de tip european. Deși două state membre au preferat să nu semneze, ei, ei, aceste două state vor sfârși prin a regreta. În primul rând, aș dori ca tratatul să fie ratificat cât mai rapid. În al doilea rând, sper să fie și aplica, aplicat cât mai repede. Și în al treilea rând, sper ca acest acord să fie pe deplin integrat în uh, dreptul Uniunii, după cum a și cerut Parlamentul nostru. Doamnelor și domnilor, criza economică ne obligă să ne uh, schimbăm obișnuințele, ne obligă să respectăm regulile evidente, dar foarte dificil de aplicat Uh, și să le adaptăm la echilibru bugetar. Avem obligația să reducem deficitele naționale, care adesea ascund și deficite regionale și locale. Dar de, uh, decizia asupra tratatului este precisă și pozitivă, astfel încât decizia privitoare la uh, Uh, creștere, din păcate, nu este suficientă, pentru că lupta împotriva deficitului și uh, regăsirea creșterii sunt două fețe ale, acele, ale aceleași medalii. Doar una fără alta nu ne va permite să ieșim din dificultate. Gândiți-vă la situația șomerilor, de exemplu. Sunt două moduri de a regăsi creșterea. Una artificială, cealaltă structurală și deci durabilă. Prima soluție e să facem redresare prin cheltuieli. Asta am și, to- am, asta am și făcut ani și ani de zile și vedem unde ne-a dus. Fără a mai spune că astăzi cheltuielile sunt limitate de facto, pentru că acum a sosit momentul să ne rambursăm datoriile și nu să ne mai împrumutăm din nou. A doua metodă e cea preconizată de către PPE, și anume ca economia noastră să fie mai competitivă, uh, și asta putem deja face, dragă Jose Manuel Barroso, Uh, deschizând în fine piața internă. Toate legile și textele au fost votate de mult. Problema, încă o dată, e că acestea nu sunt și aplicate. Și cer deci Comisiei să comunice cât mai repede cine anume nu aplică aceste reguli și să ia măsuri constrângătoare, că asta e datoria Comisiei. Ea e gardiana tratatelor. Fiecare european Da, intervenție fără microfon. Fiecare european, spune domnul Dol, trebuie să știe care, anume, care state respectă regulile pieței interne și care statele blochează. Creșterea competitivității noastre poate să se facă și prin reducerea sarcinilor asupra întreprinzătorilor și redu- prin reducerea uh, Eh, la decalajelor de sarcini între, de la țară la țară, ceea ce duce la mai puțină competitivitate. Asta se poate face și prin optimizarea randamentului fondurilor europene neutilizate până acum. Timpul a venit să utilizăm mai bine aceste resturi de bani, care sunt foarte importante, cu investiții în proiecte comune care aduc creștere și ocupare. Și, în fine, creșterea și ocuparea pot veni și din alocarea mai multor bani cercetării și dezvoltării, dar și formării, utilizând fonduri publice uh, mai bine, fondurile care până acum nu au uh, adus investiții să fie realocate. Un sfert din tinerii noștri este în cercetare și atunci avem datoria să atragem competențe, solide și să punem accentul pe acestea. Mulțumesc pentru atenția. Bine. Mulțumesc, domnule Dol. Dau cuvântul acum colegului Svoboda din partea SND, 3 minute. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, dragi colegi. În presă putem citi astăzi că în zona euro rata șomajului a ajuns la cel mai înalt nivel în ultimii 13 ani. Și acest lucru ni-l oferă Consiliul. Ei ne spun să semnăm un tratat în afara metodei comunitare care nu urmează o uh, linie țintită și care, despre care nu se știe cum va intra în uh, vigoare. Și cacofonia Uniunii Europene continuă mă gândesc că este ideea îngrozitoare în care s-a spus că a existat ideea în care s-a spus să existe un comisar care să uh, controleze cheltuirea banilor publici în Grecia. În felul acesta se dorea să existe un comisar european care să uh, periclitează suveranitatea unei țări. Această situație este și consecința felului în care doamna Merkel înțelege să conducă greșit Germania. Germania este o țară puternică din punct de vedere economic, social, dar rolul de leadership înseamnă să unești și mai mult Europa și nu să o divizezi. Și în ziar, în ziarele din Germania se scrie că drumul propus de Germania nu duce către Europa, către mai multă Europa, însă așa ar trebui să fie. Și dacă îmi permit să-i dau un sfat doamnei Merkel, atunci voi spune că ar trebui să-și găsească un nou partener, pentru că viitorul uh, președinte al Franței se numește François Hollande. Și noi susținem viitorul președinte al Franței și, de asemenea, intenția sa de a renegocia acest tratat. Și uh, Campania electorală a domnului Sarkozy nu-l ajută pe acesta. Dar este vorba și despre conținuturi. Nici ele nu sunt potrivite și uh, dacă este să mă gândesc la ultimele evoluții din Portugalia, mi se confirmă această idee. Aceste decizii ale Consiliului nu ajută acele țări care au nevoie de ajutor și nu ajută piețele să fie mai stabile. Trebuie să obținem bani din piețele financiare și să le introducem pe piețele economice. Banca Europeană pentru Investiții trebuie să aibă mai multe posibilități de a oferi credite. De asemenea, trebuie să dăm bani și straturilor de mai jos, pentru că și ele au nevoie de bani pentru a-i cheltui. Aceasta este linia pe care trebuie să mergem. Domnule președinte al Consiliului, da, au existat pași pozitivi. În sfârșit, uh, tratați și șomajul în rândul tinerilor. Dar puteți să-mi explicați de ce există sancțiuni numai pentru cei care nu trebuie, iar atunci când este vorba despre șomajul în rândul tinerilor, există doar niște declarații vagi și instabile. Așa ceva trebuie să-mi explicați. De ce există aceste dezechilibre? Aș vrea să-i mulțumesc domnului Buzek pentru modul în care a negociat, pentru că în felul acesta s-au putut evita niște greșeli importante și doresc să-l, uh, să-i mulțumesc și președintelui nostru Martin Schulz, care a folosit cuvintele potrivite și tonul potrivit astfel încât să fie ascultat în Uniunea Europeană. Pentru că numai așa împreună putem să evităm uh, ca acest drum confuz pe care îl propune tratatul să fie corectat. Un asemenea soluție trebuie să fie excepția. În acest sens, cei care nu l-au uh, ales pe domnul Schulz ar trebui să regrete acest lucru pentru că Parlamentul acesta are nevoie de o voce puternică ca a domnului Schulz și astfel va fi auzit mai bine de acum încolo. Mulțumesc, domnule Svoboda. În ceea ce privește conținuturile uh, ultimelor uh, afirmații, uh, pentru aceasta v-am mai lăsat niște timp uh, pentru contribuție. Există un cartonaș albastru, un card albastru din partea domnului Lambsdorff. Domnule Svoboda, luați la cunoștință faptul că aceleași state care în criza datoriilor au probleme foarte mari sunt acele state care au și cea mai mare rată a șomajului. Luați la cunoștință că în ceea ce privește uh, politica pieței muncii, uh, este nevoie de oameni care să fie întreprinzători și că sancțiunile nu ajută la nimic. În al doilea rând, luați la cunoștință faptul că cetățenii francezi uh, au dreptul să-și aleagă singuri președintele. Vă mulțumesc! Ja. Eine Frage ist ja die Antwort schon gekommen. Die Sigur că cetățenii vor hotărâ, dar se conturează de pe acum modul în care vor alege. Întrebarea este ce va face domnul Sarkozy după alegeri să vedem dacă își va găsi un loc de muncă. În ceea ce privește cealaltă întrebare, trebuie să spun un lucru cât se poate de clar. Pentru mine și grupul meu parlamentar, șomajul în rândul tinerilor reprezintă un subiect european. Nu putem accepta așa ceva. Șomajul în rândul tinerilor este atât de mare pentru că nu a fost, nu a existat de încredere în piață și în uh, economia de piață și trebuie luate măsuri active. Haideți să privim țările cu un șomaj scăzut în rândul tinerilor. Veniți în Austria să vedeți cum, stați, cum stau lucrurile. Și acest lucru este valabil și pentru colegii din PPE. Șomajul este o rușine. Dacă tinerii trebuie să înceapă să-și caute locurile de muncă cu atâta greutate, așa ceva noi nu putem să acceptăm. Mulțumesc. Urmează acum uh, din partea ALDE domnul Verhofstadt, 4 minute și jumătate. Uh, uh- Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Această întâlnire la nivel înalt de luni s-a concentrat asupra creșterii economice și a generării de locuri de muncă, dar, după părerea mea, rezultatul Mm, și uh, aici sunt de acord cu colegul meu, Joseph Dol, rezultatul a fost nesatisfăcător, șapte pagini de uh, cuvinte goale, de intenții bune. Acum, uh, în toiul acestei crize, nu avem nevoie de șapte pagini de vorbe goale, ci de fapte. Fapte din partea Uniunii Europene, din partea instituțiilor europene. Dați-mi voie să vă dau trei exemple, stimați colegi. În primul rând, Patentul, brevetul european, reprezintă un instrument foarte important pentru creștere în Europa și trebuie să vă spun că deja de peste un an a fost blocată introducerea brevetului european. De ce? Pentru că marile țări europene nu pot să ajungă la un acord privind sediul. Aceasta este realitatea, dragi colegi. Sediul este absurd și tragic, fiindcă între timp Uh, întreprinderile mici și mijlocii plătesc de opt ori mai mult uh, pentru a-și uh, proteja prin brevete invențiile inovatoare decât americanii. Astfel încât vreau să întreb Comisia și Consiliul dacă de ce, dacă Franța și Germania nu cade la un acord asupra sediului, de ce să nu, de ce să nu adăpostească Bruselul uh, sediul uh, acestui oficiu pentru brevete, așa cum s-a întâmplat pentru administrația uh, alimentară. Este o rușine să avem o strategie pentru creștere economică, dar să nu putem lansa brevetul european în Europa. Un al doilea exemplu. Obligațiunile pentru proiecte. De câte ori ne-am discutat și rediscutat aceste obligațiuni pentru proiecte în Parlamentul European? Discutăm de ani de zile, iar eu vă întreb, de ce să nu le punem în aplicare de mâine în Uniunea Europeană. De ce e nevoie să așteptăm doi ani să discutăm la nesfârșit la Consiliu și în alte instituții? Să vă mai dau un exemplu, al treilea. Sumele nefolosite din fondurile structurale și alte fonduri europene. Putem schimba și mâine uh, regulile. Știți care este problema? Dacă se dă un euro din fonduri structurale, avem nevoie de aceeași sumă din partea uh, țării respective, iar aceste țări nu au bani, nu au de unde să scoată acești bani. Vorbesc despre Grecia, despre Portugalia. Atunci, de ce nu se poate ca imediat să schimbăm regulile? Imediat să putem folosi acești bani necheltuiți pentru țările care se confruntă cu recesiune, cum ar fi Portugalia și Grecia. Iată de ce avem nevoie. Avem nevoie de fapte și nu de vorbe. Șapte pagini pline de vorbe. Iar în cele din urmă, avem uh, o problemă existențială la ora actuală în acest context de criză europeană. Avem un nou tratat. Bun. Avem disciplină fiscală. Dar haideți să, fi, să fim sinceri. Acest pachet al celor șase măsuri, a celor două măsuri, un nou tratat, dar știți ce rate de dobânzi avem? Chiar și după intervenția Băncii Centrale Europene, în țări ca de pildă Spania, Italia, toată lumea de aici știe foarte bine că o rată a dobânzii de 6% nu este durabilă pentru Italia. Uh, domnul Monti poate să ia ce decizii vrea, dar nu este sustenabilă această rată și Italia nu-și va reveni niciodată cu o rată a dobânzii de 6%. Deci, dragi colegi, deja am folosit uh, 100 de miliarde de euro din banii contribuabililor pentru acest lucru. Și totuși nu întrezărim uh, sfârșitul. De ce? Fiindcă, luăm, uh, solu- fiindcă, facem, fiindcă dăm soluții cu jumătate de măsură. Avem nevoie de o soluție structurală pentru această criză, ceea ce înseamnă renunțarea la o anumită parte a economiei în mod structurat acest fond care a fost propus de, cel, de cele cinci economii înțelepte ale Uniunii Europene și aceasta este concluzia mea. Și aș dori să transmit aici un mesaj contribuabililor germani. Pentru acest fond special, deținătorii de obligațiuni, cei care, eh, care beneficiază eh, de rate de dobânzi ale mai, eh, mai mici și nu contribuabilii germani. Astfel încât vă propun Haideți să uh, facem acest fond, să aplicăm această propunere și să încercăm să transpunem vorbele în fapte cât mai curând cu putință. Vă mulțumesc! Mulțumesc, care acum cuvântul doamna Harms din partea verzilor. Ja, Herr Präsident, äh, meine Damen. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, am uh, citit în ziare după summit că unii consideră o capodoperă pactul fiscal și tratatul bugetar. Însă, dacă este să analizăm cu atenție ce s-a întâmplat cu adevărat, atunci eu aș evalua cu totul altfel lucrurile. Ce s-a întâmplat? Avem un tratat pe care îl pregătim în continuare, vom vedea unde se vor încheia lucrurile, un tratat care uh, dorește ca tratatele existente din Uniunea Europeană să fie respectate. Și acest tratat este ancorat în afara tratatelor europene. Ba chiar se reușește să se folosească și termenul democrație în acest context, dar uh, să fie folosit doar izolat. Dacă aceasta este o capodoperă, doamnelor și domnilor, atunci nu mai știu, domnule Van Rompuy și domnule Barroso, nu mai știu dacă vă pot lua în serios eu, din punct de vedere politic, vă consider mult mai înțelepți decât discursurile pe care le-ați uh, susținut astăzi și conținuturile pe care le-ați prezentat referitor la acest summit informal. Cred că totul este o șaradă politică. Nu cred că cetățenii vor fi foarte încântați de aceste rezultate, ba chiar cred că cetățenii înțeleg tot mai bine că, cu această șaradă din timpul summitului, ei sunt înșelați. Care este cea mai mare problemă? Din punctul meu de vedere, cea mai mare problemă este că analiza din spatele acestui pact fiscal spune că datoriile publice sunt cea mai mare problemă din criză. Și oricât m-aș strădui să înțeleg această analiză a crizei, nu reușesc să ajung la aceleași rezultate ale analizei. Noi nu ne mai gândim decât uh, cum să uh, însănătoșim bugetele publice și acest lucru nu duce decât la o înăsprire a crizei în fiecare zi. Și în loc să dezbatem ceea ce ar fi trebuit să dezbatem cu adevărat, adică acest program antirecesiune pentru statele care se găsesc cu adevărat în criză, mă întreb unde sunt aceste măsuri, unde este acest program. Vorbiți aici despre creștere și ocupare, însă eu am experimentat faptul că acest capitol uh, a fost tratat numai ca o notă izolată la acest summit și citesc și calculez și mă întreb unde sunt banii cu care veți reuși să îndepliniți aceste promisiuni care până la urmă vor rămâne numai vorbe goale. Unde sunt banii cu care susțineți promisiunile dumneavoastră? Pentru că eu nu pot să-i găsesc, nu știu de unde îi luăm. Și haideți să aruncăm o privire și către Grecia, o privire către Portugalia. Pericolul de contagiere ar trebui să fie uh, cunoscut tuturor, trebuie să fim conștienți. De ce are nevoie acum Grecia de un comisar pentru economisire de un uh, nou instrument de groază inventat de niște tehnocrați europeni care au uh, instaurat deja un guvern de tehnocrați, deci un nou controlor la nivelul guvernului, un comisar nu, din punctul meu de vedere, grecii au nevoie de o analiză sinceră și de o recunoaștere sinceră că poate exista un viitor mai bun. Deci este nevoie de un program antirecesiune care este absolut necesar în toate domeniile energie, infrastructură, structură și cred că programele ar trebui să fi fost deja gata până în acest moment. În felul acesta, întreprinderile europene care investesc, care, care ar dori să investească în Grecia ar face-o deja. Cred că ar trebui să discutăm cu grecii despre Grecia de mâine, nu să găsim un comisar pentru ei. Și în loc să îi încurajăm, cred că, din contră, i-am descurajat. Eu cred că aceasta a fost o lovitură sub centură. Și cred că ar fi trebuit să discutăm mai mult despre Grecia. Eu uh, mă rușinez cu ceea ce s-a întâmplat la acest summit, domnule Van Rompuy. Și încă o concluzie. Modul în care nu tratăm țările din zona non-euro. Cred că acest lucru ar trebui să mi-l mai explicați o dată, între patru ochi, modul în care justificați acest lucru. Cu siguranță eu nu sunt cea mai apropiată prietena a lui Donald Tusk. El are un alt background politic decât mine. Însă atunci când este vorba despre Europa, când este vorba despre a gândi o imagine de ansamblu și nu a ne gândi la interesele mici ale țărilor europene care sunt încă bogate, deci când este vorba de ansamblu, atunci cred că putem să îl luăm de model pe Donald Tusk. Pentru că este și lui trebuie să se acorde un rol la această masă a negocierilor. Și acesta a fost un punct problematic. Și cred că putem înțelege mai multe lucruri din aceste declarații. Mulțumesc! Din partea ECR, domnul Kellenen, 3 minute. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Se pare că s-a ajuns la un acord astăzi în plen, că deși acest pact va fi adoptat și ratificat, ceea ce încă nu e sigur, dacă domnul Svoboda e, are dreptate în, în legătură cu ce se va întâmpla în Franța și alte țări, oricum nu va rezolva actuala criză ca un uh, conservator, eu ar trebui să fiu uh, încântat. Dar noi suntem pentru bugete echilibrate, pentru disciplina fiscală, dar în, națio- în Constituțiile naționale. Însă mă îngrijorează și ca democrat că se, s-a votat pentru o politică economică keynesiană și nu se va aplica acest lucru. Domnule președinte, noi scoatem în afara legii socialismul și acest pact, într-adevăr, face ca toate alegerile din Europa să fie nule și neavenite. Deci eu, ca un conservator care sunt pentru piața liberă și care admir modelul german de disciplină monetară și fiscală, spun că nu ne putem impune viziunea prin lege, trebuie de asemenea să utilizăm argumente, trebuie să demonstrăm că austeritatea nu e veșnică, că există o luminiță la capătul tunelului, dar atâta timp cât nu dăm posibilitatea ca statele membre să iasă din euro, atunci blocăm ieșirea din tunel Uh, și condamnăm multe țări la ani întregi de deflație, de sărăcie și de emigrare fără sfârșit. Și multe din țările din sudul Europei, cred eu, că pot să, trebuie să fie libere să-și adopte propriile piețe. Și sigur nu le putem predica, nu le putem ține predici despre austeritate dacă nu le aplicăm și asupra noastră. Eh, cum ar arăta un summit european fără limuzine, fără eh, bodyguards și cum eh, arată toate aceste cheltuieli în ochii unui muncitor sărac. Imaginați-vă ce cred alegătorii noștri dacă toți banii plătiți de ei pe impozite sunt înghițiți de bugetul european. Grupul meu Uh, nu se va scuza deloc pentru că ține uh, părerea sa în legătură cu piața unică și noi vom insista cu agenda noastră uh, ca să revizuim regulile actuale pentru achizițiile publice, pentru încurajarea inovației și vom continua să pledăm pentru o mai bună implementare a regulilor existente ale pieței unice. Sigur, deschiderea pieței unice ar fi fără scop dacă nu Uh, putem să ne gândim și la părțile lumii în care încă mai există creșteri și să le implicăm și pe ele. Dar multe dintre aceste acțiuni sunt pe termen mediu și lung. Dar există totuși o acțiune pe care o vom putem, o putem întreprinde acum ca să arătăm industriei că suntem uh, angajați pe domeniul, pe uh, calea creșterii. Ei bine, directoratul pentru ocupare și afaceri sociale de la, uh, poate fi pur și simplu eliminat și putem uh, să încredințăm uh, atribuțiunile sale nivelului național, dacă, asta, dacă vrem într-adevăr să creăm Uh, locuri de muncă în Europa, să dăm mai multă putere nivelului național, pentru că nu putem crea locuri de muncă doar prin vorbărie și prin rezoluții. Noi, eurocrații și europarlamentarii, nu putem crea niciun loc de muncă. Ce putem să facem e să nu mai punem bariere în calea întreprinzătorilor care să inventeze lucruri, să facă lucruri, să vinde lucruri, că de acolo vine creșterea și de acolo provine și securitatea socială când, uh, am, uh, când am început mandatul, exista ceva numită Agenda Lisabona, care se presupunea că va face din economia europeană cea mai dinamică din lume până în 2010. Uh, uh, vă întreb, domnule președinte, cum mai, ce se mai aude de Agenda de la Lisabona? Das Dau acum cuvântul domnului Bischi pentru, din partea GUE, două minute. Domnule Bischi. Domnule președinte, și liberalizarea piețelor financiare a dus la evoluții pe piețele europene. Evoluții care până astăzi nu au putut fi uh, ținute sub control. Numai uh, măsurile radicale de evitare a activităților speculative pe piețe pot uh, opri criza în mod decisiv. Însă, experimentăm odată cu adoptarea pactului fiscal o înăsprire continuă a orientării unilaterale asupra politicii de austeritate și culturii uh, sociale. Reducerea uh, bugetelor publice uh, este respinsă în mod decisiv de către grupul meu parlamentar. Chiar și femeiul uh, evaluează cu un ochi critic o asemenea măsură. Domnul Sporos uh, vorbește despre această politică de austeritate a Europei care va duce într-o, care va arunca Europa într-o spirală a deflației. S-a uh, stabilit și un mecanism de corecție uh, acesta trebuie să fie preluat în legislația națională în mod obligatoriu. Dacă nu se întâmplă acest lucru, statele, cu ajutorul Comisiei și, cu aj- și prin intermediul Curții Europene de Justiție, vor fi sancționate. O asemenea măsură este absurdă și nedemocrată, pentru că statele își pierd cel mai important drept al lor, uh, suveranitatea bugetară. Este de asemenea total neacceptabil faptul că ajutorul solidar pentru statele care se găsesc uh, în situație de urgență depinde de o semnare a pactului fiscal. Cu aceasta, cel mai important principiu fundamental al Uniunii Europene este sacrificat pe altarul piețelor financiare stânga se implică pentru o inversare a acestei politici uh, dezastruoase. Avem uh, nevoie de un pact pentru creștere durabilă și pentru ocupare. Avem nevoie de programe publice pentru investiții, pentru mediu și educație. Și, în primul rând, avem nevoie de un acord uh, și o implicare a Parlamentului European și a cetățenilor acest tratat trebuie să fie ancorat în consultări publice și, sau într-un referendum. Mulțumesc, domnule Bischi. Și acum, din partea EFD, domnul Faraj. Well, congratulations. Felicitări tuturor! David Cameron v-a îngrijorat un pic. ați ați crezut că e și eurosceptic, dar e în legătură, ați vorbit puțin și adevăratul David Cameron s-a întors. Ce s-a întâmplat cu dreptul de veto? Nu mai există dreptul de veto. Domnul Cameron, iată, sprijina acum acest pact îngrozitor, acest plan de a distruge și de a umili, și de a umili, și a umili statele națiune, națiune care nu sunt de acord cu această uh, părere despre cum trebuie să fie condusă economica. Un ministru de finanțe german um, a spus că, iată, acum ar trebui să avem un uh, oficial uh, european uh, într-o instituție în Atena care să conducă țara. Eu am crezut că e o, o glumă pur și simplu. Nu credeam că nici măcar Uniunea Europeană poate să fie atât de josnică, dar aceasta este o poziție negociată. Iar ce, și ce s-a întâmplat acum cu, cu Grecia? Diplomație cu pistolul la tâmplă. Uh, Uh, aceast, asta a făcut și Palmerston împotriva Atenei cu secole în urmă. Și iată, Grecia a devenit din nou colonie. Iar acest lucru este o greșeală enormă. Grecia nu este o, o filială care se confruntă cu probleme unde firma mamă trebuie să vină și să preia controlul. Grecia este o națiune cu mândrie și cu un trecut, cu o istorie, care, o națiune care a inventat democrația, dar acum suferă, se confruntă cu șomajul în rândul tinerilor în măsură de 50%. De ce, domnul Van Rompuy? Fiindcă sunt în zona euro. Dumneavoastră provocați toate aceste probleme și după aceea ă, tot vorbiți despre creștere și crearea de locuri de muncă, dar acest lucru nu se va întâmpla. Nu uitați că acești oameni au fost umiliți și sunt aduși uh, pe uh, marginea disperării, iar oamenii disperați fac lucruri disperate. Și mă tem uh, de ce se poate întâmpla în Grecia dacă o continuăm pe această cale nebunească și cum știe domnul Barroso, bineînțeles, Portugalia este țara care urmează. Mulțumesc. Urmează acum uh, deputatul Brons din partea neafiliaților. Domnule Brons, aveți cuvântul. Thank you. Mulțumesc, domnul Cameron spunea că nu va împiedica instituțiile europene de a fi folosite ca să se pună în aplicare acest acord pe politica fiscală. Se pare că a promis că nu va face nimic, dar nu poate împiedica total să se întâmple ceva. Articolul 8 al proiectului de acord spune că se va utiliza articolul 273 al Tratatului Uniunii Europene să se pună în aplicare acordul. E sigur că articolul 273 spune că Curtea de Justiție va avea competență în orice dispută între statele membre care ține de probleme legate de tratat, dacă această dispută uh, se supune unui acord special uh, probabil că Curtea totuși nu are puterea de a amenda statele membre dacă nu îndeplinesc uh, obligațiile și apoi nu are competența să judece în legătură cu exce- uh, deficitul bugetar uh, excesiv. Articolul 8 al, al proiectului spune că Comisia poate iniția orice acțiune, dar mi teamă că proiectul nu reprezintă un tratat astfel încât nu poate acorda Comisia aceste, această putere. Articolul 273 a tratatului se referă doar la disputele între statele membre și nu dispute între stat membru și Comisie. Așadar, se pare că Comisia nu are puterea de a întreprinde vreo acțiune. Eh, se pare, de fapt, că Comisia nu va juca niciun rol în acest proiect de acord. Curtea de Justiție va putea eh, fi cea care spune dacă da sau nu o țară a încălcat acordul, dar nu va putea să oblige vreo țară să acționeze. Dacă țările din zona euro doresc un eh, acord care să poată fi pus în aplicare, au nevoie de un nou tratat, care ar trebui să fie convenit în mod unanim ar putea fi dezastruos pentru Marea Britanie să fie de acord cu un astfel de mecanism, pentru că acesta ar fi putea fi folosit să aducă în sclavie țările din zona euro, dar mâine va fi uh, folosit ca să ne aducă în sclavie pe noi, britanicii. Nu observasem cardul noastră albastru. Către cine doriți să adresați întrebarea? Cui? Intervenție fără microfon. Aici s-a vorbit despre Gauleiter. În calitate de german, uh, vreau să spun că Germania democrată nu are de-a face nimic cu național-socialismul. Nu se poate pune semnul de egalitate. Și aș dori o scuză din partea acestui domn, pentru că nimeni de la Berlin nu pune semnul, uh, nu folosește uh, acest termen de Gauleiter. Aici este vorba despre ură între popoarele europene și aș dori uh, să, re, să-și retragă aceste cuvinte sau dumneavoastră să vă asigurați că așa ceva nu se repetă aici. Intervenție fără microfon. Da, unii ar putea spune că cel mai mare ziar din Britania, din Marea Britanie a folosit cuvântul Gauleiter și nu e vorba de ură. Uitați-vă ce face proiectul european. Avem ziare din uh, Germania care spun că italienii sunt niște lași, că grecii sunt niște leneși, nefolositori. Ziare din Italia și din Grecia uh, au uh, pus uh, fotomontaje cu doamna Merkel cu uniformă nazistă. Acest proiect european care se spunea că va aduce pace și armonie, iată că ne sfâșie și aduce înapoi naționalismul și dacă o țară ar, avea, ar putea avea un gauleiter, ar fi Marea Britanie și modul în care a acționat ea în Grecia în secolul XIX. Deci despre Marea Britanie s-ar putea spune acest lucru. Propaganda naționalismului în uh, acest uh, parlament este propagată de către cei care uh, își pun steagurile pe locurile lor atunci când vin aici la parlament. Dau acum cuvântul domnului Brock. Domnule președinte. Das Dau cuvântul domnului Brok. Dau cuvântul domnului Brok. Vă rog să luați loc, spune președintele. Vă atrag atenția că trebuie să vă așezați. Domnule, vă rog să vă așezați, altfel uh, vă voi ruga să vă răsiți sala. Dau cuvântul domnului Brock. Domnule președinte, domnule președinte al Consiliului, domnule președinte al Comisiei Europene, în primul rând doresc să mulțumesc. Vreau să mulțumesc domnului Barroso și domnului Van Rompuy și uh, colaboratorilor lor au uh, cooperat cu succes cu uh, echipa de negociatori din partea Parlamentului European. În al doilea rând, doresc să spun că noi nu ne-am dorit acest tratat. Noi ne-am dorit un tratat comunitar. Însă, din păcate, din cauza atitudinii Marii Britanii, nu s-a putut acest lucru, pentru că ei au spus că acest uh, pact financiar uh, nu poate să fie reglementat. Noi dorim să reglementăm pentru că acest cazinou să nu ne dăuneze și mai mult decât s-a întâmplat până acum. Și dacă este să aud asemenea lucruri aici, faptul că revine limbajul trecutului, această Uniune Europeană a adus pace, bunăstare și libertate pentru cetățenii Europei și nu accept altfel de vorbe și nu putem să stricăm această imagine prin niciun fel de afirmații. Doamnelor și domnilor, acest tratat uh, oferă posibilitatea introducerii mecanismului de corecție și a uh, intervenției Curții Europene de Justiție. Acest lucru nu a fost posibil până acum și ar trebui să ne asigurăm că lucrurile vor rămâne așa și că vor fi introduse noi elemente în legislația comunitară și de asemenea trebuie să ne asigurăm că vor exista reguli comunitare, că există legislație corespunzătoare și că dreptul de codecizie al Parlamentului este respectat. Domnule Paroso, vă rugăm să veniți cu propuneri rapide despre modul cum se poate face acest lucru. Nu numai TUPEC, pachetul de două măsuri, ci și în alte sectoare. Implementarea pachetului vize care vizează creșterea. Trebuie să facem ceva, pentru că Grecia și alte țări au nevoie de acțiune. Ele trebuie să vadă că se lucrează lucrează, se lucrează pentru viitor. Avem nevoie de disciplină fiscală, avem nevoie de modificări structurale în aceste țări, pentru că uh, altfel nu ne vom descurca. Este nevoie și de posibilitățile europene pe care să le folosim, nu numai de legislația națională, pentru că observ că administrația greacă nu este în stare să uh, implementeze proiectele pe care și le propune și aici trebuie să-i venim în ajutor, domnule Svoboda. Trebuie să îi ajutăm astfel încât ei să-și controleze administrația și să genereze creștere. Despre asta este vorba. Și trebuie să spun că doamna Merkel se luptă pentru disciplină, modificări structurale și pentru mai multă creștere. Și sper că toată lumea observă acest lucru. Dumneavoastră uitați aici de disciplină și distrugeți viitorul generațiilor viitoare dacă uitați de această disciplină. Și acest lucru lucru trebuie privit în contextul potrivit. Vă rog să-mi permiteți să mai fac o ultimă observație, domnule președinte. Metoda comunitară a Parlamentului European este solicitată, însă eu sunt de părere că este nevoie de solidaritate dublă, de care vorbește doamna Merkel. Fiecare încearcă să-și facă ordine în propria ogradă și noi construim pe această bază. Aceasta este strategia și cred că socialiștii și, uh, și pe aceștia îi rog să voteze pentru domnul Sarkozy, pentru că uh, Uh, ar trebui să susținem propunerile sale. Am avut, dacă va fi ales Hollande, ceea ce sper că nu se va întâmpla, va fi foarte dificil să continuăm pe viitor. S-ar putea ca Franța să nu aibă un viitor foarte roz într-o asemenea ecuație. Vă mulțumesc! Domnule Brock, în mod excepțional v-am oferit mai mult de un minut pentru că uh, ați fost unul dintre negociatorii de succes al acestui tratat, deci aceasta a fost prima pentru o negociere. În uh, discursul dumneavoastră, vă rog să mă ascultați, uh, domnule Brock, Vă rog să fiți atât de amabili să mă ascultați atunci când vorbesc cu dumneavoastră. Cu afirmațiile dumneavoastră ați uh, declanșat un flux de carduri albastre. Nu pot să le accept pe toate. Îl accept, uh, accept cardul albastru din partea domnului Lene. Din partea domnului Madlener, îmi cer scuze. Farage. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Farage a menționat un lucru important, iar domnul Brock spune că Europa sprijină pacea, dar dacă continuăm în aceeași direcție, acest lucru nu va mai fi valabil mult timp. Domnule Brock, credeți că e normal să uh, luăm controlul asupra unei țări fără să-i permitem să organizeze un uh, referendum? euroobligațiunile pot fi uh, introduse fără să cerem părerea electoratului uh, sau electoratului din uh, Olanda, de pildă. Cred că am depășit limitele democrației, trebuie să, să se facă auzit glasul Greciei și la, același lucru este valabil pentru Germania și pentru Olanda, trebuie să ne spună cum văd viitorul Europei. Domnule Broc, domnule președinte, dragi colegi, în primul rând trebuie să ținem minte un lucru. Fiecare țară trebuie să-și respecte propriile reguli și trebuie să ne asigurăm că se întâmplă acest lucru, pentru că dacă acceptăm reguli, semnăm uh, tratate și avem o legislație, trebuie să ne asigurăm că acestea sunt aplicate. Despre aceasta este vorba, nimic altceva. În al doilea rând, toate măsurile care sunt decise aici pot fi, uh, trebuie să fie uh, susținute de decizii de la nivel național al fiecărei țări, mai puțin al Marii Britanii, pentru că Marea Britanie nu dorește să se asocieze acestei inițiative de solidaritate pentru Grecia. Și cred că ar trebui să ne gândim și la acest lucru. Și din acest motiv, ideea că am putea avea asemenea unui, un asemenea comisar, o idee care ar putea să fie valabilă pentru toate țările care nu respectă regulile, mi se pare o idee bună. Este nu este o soluție specială care ar trebui să existe pentru Grecia. Mulțumesc. Dau acum uh, cuvântul domnului Hughes din partea SND. Thanks very much, President. The statement on growth... Mulțumesc foarte mult. Acordul acesta de luni cere o consolidare fiscală în cele din urmă, investiții bazate către viitor uh, și politici macroeconomice, precum și o uh, politică care se ducă la coeziune socială. Exact asta am cerut și noi încă de la începutul crizei. Problema este că dumneavoastră ați ales uh, Uh, deja să au această abordare uh, mai puțin inteligentă, care uh, este reprezentată de pachetul celor șase măsuri și este înrăutățită de acest tratat. Iar această, acest cadru nu permite creșterea pe viitor. Dacă dorim să fim într-adevăr inteligenți, putem să facem mai mult. Consiliul s-ar putea alătura Parlamentului și ar putea să înființeze un sistem de euroobligațiuni care ar reduce rata dobânzii uh, uh, datoriei publice și ar crea mai mult spațiu pentru investiții. Ar putea uh, impozita tranzacțiile financiare, așa cum am propus și noi, care ar putea aduce 200 de miliarde de euro anual în venituri. Acest lucru ar fi inteligent. Noi sperăm că uh, relația între modul în care folosește Consiliul Cuvântului Inteligent și starea economiilor, că sperăm că această relație se va materializa în curând Uh, și că se va oferi o soluție inteligentă la această criză. În ceea ce privește discursul domnului Callan, care deplânge faptul că acest tratat uh, transformă socialismul, face ca socialismul să fie ilegal, după care vorbește despre uh, eliminarea tuturor roadelor socialiștilor. Vă mulțumesc foarte clar că ați exprimat atât de limpede poziția conservatoare. Mulțumesc, domnule Hughes. Acum cuvântul domnului, doamnei Bowles din partea ALDE. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte locurile de muncă și ocuparea sunt pe primul planul, pe prim planul agendei noastre și așa trebuie să și rămână. Celălalt subiect principal e criza pentru tineret. Nu numai că șomajul în rândul tinerilor crește din ce în ce mai mult. BCE-ul poate că a acționat bine, dar nu trebuie să uh, ne gândim, să nu ne gândim că sistemul bancar va înghiți Uh, miliarde și miliarde până în iunie, astfel încât, iată că deja transferurile, transferurile deja se întâmplă. Întrebarea este dacă această generație a noastră își va face datoria pentru următoarea generație, care se confruntă cu lipsa de locuri de muncă, uh, lipsa de case proprii și vor trebui să plătească prețul pentru faptul că generația noastră nu și-a făcut treaba. Uh, cineva a dat vina pe uh, testele bancare, testele de rezistență, dar acordul a fost un fel de combinație între teste de rezistență și măsuri de protecție, dar nu a existat măsuri de protecție. Uh, și măsurile care s-au aplicat s-au aplicat foarte întârziat. Mulțumesc și acum doamna Epping din partea ECR. Mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi, uh, în primul rând, să salut uh, acest pact fiscal. Din păcate vine ceva cam târziu, pentru că Uniunea Europeană se confruntă acum probleme. Însă, obiectivul pe termen lung nu vizează problemele de pe termen scurt, pentru că Grecia nu și-a revenit, Portugalia este și ea pe marginea prăpastiei, Italia și Spania și-au pierdut competitivitatea acum câțiva ani ani de zile, în parte din cauza euro. Uh, din păcate, această lipsă de competitivitate a crescut în continuare. Au apărut și afirmațiile domnului Sarkozy. De fiecare dată când el apare la televizor, propune o nouă taxă. Mă întreb de ce socialiștii francezi au nevoie în continuare de un candidat uh, la președinție, pentru că domnul Sarkozy devine tot mai socialist în fiecare zi. Avem acum și uh, un uh, comisar uh, din partea Bruselului, domnul Ren, care cunoaște absolut tot. Însă, în final, nu a reușit să impună politicile în statele vecine, cum ar fi uh, cele prezentate. Este vorba despre o lecție istorică, uh, ceea ce a prezentat domnul Barroso. GUE, Mulțumesc. Acum domnul Sondergaard, din partea GUE, 1 minut 30. Tak, formand. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să îmi exprim admirația față de rezultatele obținute la acest summit, care sunt incredibile. Dacă sunt țări care se confruntă cu probleme financiare, atunci aceste vor fi sancționate, amendate și, prin minune, iată, problemele vor fi rezolvate. Cum de, cum de nu ne-am dat seama mai mai devreme, cât de simplu și cât de eficient era. Haideți să folosim aceeași metodă pentru a rezolva și alte probleme. De pildă, dacă o țară suferă de probleme ale șomajului, să-i dăm o amendă pur și simplu, sau dacă se confruntă cu probleme legate de sărăcie, haideți să combatem sărăcia prin sancțiuni. Șefii de stat și de guvern nu au vrut să meargă totuși atât de departe. milioane de cetățeni europeni sunt afectați de șomaj sau sărăcie. Dar acest lucru pare să că este acceptabil, nu aduce cu sine sancțiuni. Dar dacă o țară dorește să investiții, folosindu-se de credite pentru a inova și crea locuri de muncă în domeniul regenerabilelor eoliene, energie eoliene sau solare, atunci Uniunea Europeană intervine în forță Oare acest, acest mod uh, de a desfășura politici economice europene nu este unilateral? Am uh, înțeles că um, belgenii au intrat în grevă. Acest lucru se va repeta. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Tavela! Ultimele decizii ale Consiliului European contribuie la o liberalizare completă a pieței internet și la promovarea coordonării economice. Ceea ce experimentăm astăzi aici arată clar că, în esență, noi ne îndreptăm către o Europa unitară. Este o întrebare pe care o adresez. Pentru că dacă uh, suntem orientați către o Europa unitară, dacă suntem de părere că Europa ar trebui să fie o Europa unitară a tuturor statelor uh, membre, așa cum se întâmplă în Statele Unite ale Americii. Atunci vă întreb dacă ați experimentat odată ca un uh, deputat din Michigan, de exemplu, să Uh, fi uh, procedat uh, și să fie introdus proceduri împotriva unui alt stat uh, îndatorat, cum ar fi California. Cum se întâmplă aici, în Europa, câteodată? Pentru că eu sunt convinsă că noi cu toții facem tot ceea ce este posibil pentru a ne asigura că construcția europeană rămâne în continuare stabilă. Propunerile nerezonabile, critica nejustificată, uh, declarațiile care sunt considerate numai critică și sunt dorite ca atare, acestea sunt atacuri asupra unor țări în care trăiesc cetățeni. Și cred că acest lucru uh, duce la călcarea în picioare a democrației, iar uh, cu sine experimentăm și niște pericole democratice. Trebuie să acționăm mai concentrat, trebuie să ținem cont de normele uh, Organizației Internaționale a Muncii, pentru că avem nevoie de critică constructivă pentru tot ceea ce se întâmplă și în țara mea. Însă, cred că în spatele micii Grecii se ascund toate problemele pe care le-a adus cu sine criza. Aceste probleme nu se regăsesc numai în Grecia, dar toată lumea consideră pentru sine și afirmă pentru sine că nu a făcut niciodată nicio greșeală. În plus, există în Grecia o problemă suplimentară, dar există aceeași problemă și în Uniunea Europeană. Noi dorim să apelăm la dumneavoastră, toți, nu vă mai preocupați numai de Grecia, noi ne vom face treaba și mai doresc să adresez un apel colegilor germani. Sigur că deja apar niște diviziuni și Germania sau alte state din uh, Europa de Nord Domnule președinte, vă rog, mai dați-mi un minut. Vă referiți la Germania? ca singură țară care uh, preia rolul de uh, pionierat. Mi-e teamă că tot ceea ce experimentăm astăzi reprezintă și conține în sine un mare pericol, un mare risc. Cred că noi cu toții trebuie să ne așezăm la aceeași masă și să negociem cu adevărat. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, spune domnul președinte, domnul Madlener, din partea neafiliaților. Da. Ehm. Mulțumesc, domnule președinte. Primul summit din acest an s-a încheiat și a fost un alt summit uh, superflu, pentru că nu s-a hotărât nimic, s-au luat niște măsuri foarte vagi de luptă împotriva șomajului în Europa, nu a fost rezolvată problema Greciei, Mă întreb când anume va ieși Grecia din zona euro, pentru că știți că situația e foarte gravă și toți economiștii, chiar și cei care acum ies de pe băncile facultății, o știu. Dumneavoastră vă jucați cu banii contribuabililor uh, și invocați disciplina bugetară. Uh, iată, ați crezut că pe 2012 vom avea un, un summit care să rezolve totul, dar nici vorbă de așa ceva. Cum puteți dumneavoastră uh, apăra, domnule Barroso, situația ca o pensie în Portugalia de 200 de euro pe lună să fie ceva acceptabil. Trebuie să ne gândim și la rata dobânzii care a crescut la cote nemai atinse în Portugalia chiar ieri. Cred că e o situație fără ieșire, domnule președinte. Există 23 de milioane de europeni fără uh, locuri de muncă. În sudul Europei, mai mult de jumătate din tinerii până la 25 de ani nu au locuri de muncă. S-a, pro- s-a tot promis bunăstarea Europei și se, se vede că, din păcate, dumneavoastră ne pregătiți un coșmar. Deci acționăm chiar pe dos față de ce promitem. Uh, în legătură cu tratatul, ar fi trebuit să fim consultați și noi. Însă uh, tratatul nu va fi făcut public decât când va fi însemnat. Mulțumesc. Mulțumesc și acum... Uh, acum domnul Royal din partea PP, noul președinte al Comisiei CSU-CDU. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. Cred că s-a ajuns la o soluție bună. Mi-aș fi putut imagina și soluții mai bune. Însă, câteodată, în politică există perioade și situații în care trebuie să încercăm să obținem ce este cel mai bun posibil. Trebuie să fim mulțumiți cu asta și să continuăm să lucrăm pas cu pas. Iar ceea ce s-a obținut acum merge pe aceeași linie pe care am stabilit-o în cadrul six-pack. De aceea nu înțeleg iritarea de aici. Pentru că noi am dorit să există o atitudine mai uh, de economie referitoare la bani. Noi am spus că trebuie să reducem îndatorarea și să ne preocupăm de creștere. Sigur că nu se întâmplă așa cum am fi dorit, în forma dorită de noi, dar colegii noștri s-au implicat și au încercat să corecteze uh, astfel încât lucrurile să intre pe calea cea mai bună. Domnul Elmar a atras atenția asupra acestui lucru. Și acum, iată, acest show al uh, președinților marilor grupuri parlamentare care fac tot felul de reproșuri. Nu cred că este uh, normal și este irresponsabil să se întâmple așa. Sunt uh, cu adevărat indignat de modul în care este abordată această întrebare. Se face politică ieftină de partid. În loc să ne gândim cum să uh, unificăm mai mult Europa, discutăm despre ură și despre divizare. Stimați colegi, dacă ar fi să aleg cuvintele pe care le-au ales anumiți colegi aici, președinți de grupul parlamentare, m-aș așeza rușinat pe scaun și aș trebui să spun nu așa ne tratăm unii pe alții, nu așa se lucrează și se conlucrează într-o Europa comunitară. Domnule Royal, vă rog să încheiați. Doamna Harms dorește să vă adreseze o întrebare și veți putea să vă continuați discursul. Doamna Harms, six-pack-ul pe care l-am uh, adoptat aici în uh, majoritate este legislația europeană care funcționează deja. De când considerați că pactul fiscal va da rezultate, când va intra el în vigoare și în ce țări va genera stabilitate acest pact fiscal? Domnule Harms, uh, domnule Royal, nu pot să vă dau o dată, dar știți foarte bine că acest lucru se va întâmpla foarte curând. Toate deciziile pe care le luăm aici au nevoie de o perioadă de timp pentru implementare. Lucrurile merg toate pe aceeași cale. Dumneavoastră v-ați referit la conținut și nu la termen. V-ați referit la conținutul procedurii referi, uh, care s-a decis aici luni. Mulțumesc. Acum, doamna Trautmann din partea SND. Un minut 30. Doamna Trautmann. Merci beaucoup, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Eu uh, nu o să fac uh, politică pentru politicieni, uh, la sigur pe colegul meu, fiindcă cred că acest tratat este un eșec și îmi pare foarte rău. Îmi pare foarte rău fiindcă este lipsit de eficiență. Uh, Uh, nu putem răspunde piețelor în această situație de criză, nu se redă încrederea și uh, vedem cu ce probleme se confruntă Grecia și Portugalia. Două țări care sunt uh, contribuabili mari la bugetul european. Franța și Germania se confruntă cu probleme și iată, uh, ni se spune că redactarea acestui tratat, care ar fi trebuit să rezolve problemele și să liniștească pe toată lumea, iată, însă, de fapt, acțiunea uh, BCE-ului care a dat băncilor lichidități a fost cea care a avut un efect pozitiv. Dar noi ar trebui să ne dăm seama că trebuie să dăm doar de coerență în Parlamentul European. Noi am primit mandat de la electorat, iar electoratul nostru sunt pensionarii, salariații care au ieșit în stradă la Bruxelles, șomerii care așteaptă un loc de muncă, tinerii care doresc să aibă o perspectivă de viitor. Noi nu putem să criticăm pur și simplu un tratat care se bazează pe disciplina bugetară și sancțiuni și care mai rău introduce un, o guvernanță care calcă în picioare suveranitatea Parlamentelor Naționale. Ar trebui noi aici, în Parlamentul European, să ne răsculăm uh, și să facem propuneri. Uh, eu uh, vreau să vă spun că nu e vorba doar de o condamnare aici. Vreau să vă spun, domnule președinte, că noi astăzi putem să propunem propunem pentru Europa un cerc virtuos, un pact european de răspundere, de guvernanță și de creștere. Trebuie să renegociem acest tratat pe baze care să însemne o coordonare politică și economică cu proiecte industriale pentru a putea să dăm de lucru salariaților și uh, uzinelor în domeniul energiei și al mediului pentru a crea euroobligațiuni care, din păcate, au fost uh, lăsate de izbeliște. Uh, trebuie să facem propunere pentru o reglementare financiară, avem nevoie de justiție, de solidaritate. Iată ce trebuie să susținem noi în Parlamentul European. Mulțumesc, doamnă Trautmann. Dau cuvântul domnului Mauro din partea PPE. Grație. Mulțumesc. Domnule președinte al Parlamentului, doresc să vă mulțumesc pentru modul în care ați apărat în această împrejurare nu doar prerogativele adunării noastre, ci și caracterul democratic al procesului decizional al instituțiilor europene astfel încât ați conferit mai mare forță uh, grupului de negociatori uh, Brock, Verhofstadt și Gualtieri. Ați făcut uh, referire la rezultatele uh, summitului uh, Consiliului și la propunerile pe care le va face Comisia Europeană. Noi dorim să susținem Comisia în misiunea sa. Deci, vă rog să aduceți inovații în procesul de luare de decizii să avem uh, o contribuție și în aval și în amonte, noi, Parlamentul, pentru că astfel am avea și mai multă transparență și mai multă eficiență. Domnule președinte al Consiliului, dumneavoastră astăzi în plen ați ascultat vocile duplicitare ale naționaliștilor care uită că atâția ani de pace și de dezvoltare pentru Europa reprezintă o excepție și nu o regulă în istoria europeană. Vă rog să ne ajutați să spunem acest lucru ce, acelora dintre șefii de stat și de guvern care sunt tentați să recurgă mai mult la consensul opiniei publice incerte și să nu recurgă într-adevăr la ajutorul și frumusețea proiectului european. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Mauro, și acum pentru socialiști, domnul Gualtieri, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Comentând concluziile nu foarte memorabile ale uh, summitului din decembrie, am spus atunci că acest Parlament al nostru va supraveghea și va lupta pentru a limita daunele uh, din decembrie. Așa a și fost. Angajamentul unitar al Parlamentului la negocierile dificile care au luat loc a contribuit cu siguranță la evitarea unei situații mai rele. Exista riscul ca nou tratat să amenințe serios dreptul institu- uh, instituțiilor comune europene prin instituirea unor norme, mecanisme, proceduri externe Uniunii și în contradicție cu legile sale. Acum nu mai este așa. Parlamentul, Comisia, președintele Consiliului european au eliminat acest pericol. Acum, punerea în aplicare a tratatului va trebui să se întâmple prin legislația Uniunii. Parametrii de definire a datoriei și a deficitului au fost, de, deși nu complet, dar au fost încadrate în uh, normele actual, actualmente în vigoare și ipotenza unor manevre care să nu respecte dreptul comunitar au, au fost eliminate. Dar chiar dacă am limitat daunele, acest acord fiscal nu este un răspuns adecvat la criză, pentru că rămân aspecte inacceptabile și puțin înțelepte, cum ar fi limitarea modului în care uh, Parlamentul este prezent la summiturile europene. Posibilitatea curții de a aplica sancțiuni apare dubioasă din punct de vedere juridic propunerile Parlamentului nostru trebuie să fie unitare prin rezoluția sa față de taxa pe tranzacție financiare, obligațiunile de proiect, de stabilitate și dacă propunerile noastre vor fi acceptate, și numai așa Europa poate să iasă dintr-o criză pe care o rigoare fiscală în sens unic nu face decât să o agraveze. Mulțumesc, domnule Gualtieri. Mulțumesc pentru uh, activitatea foarte bună de negociere. Vreau să încerc scuze domnului Ferhofstadt. am cerut scuze tuturor, domnului Gualtieri, uh, însă dumneavoastră nu, probabil pentru că sunteți uh, președinte de grup parlamentar, dar pentru că sunteți în funcție dublă aici, vreau să vă spun că ați prestat o muncă excelentă și vă mulțumesc tuturor pentru acest lucru. Dau acum cuvântul doamnei Le Grip din partea PPE. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte doresc să aduc sprijinul delegației franceze PPE cu privire la acest um, tratat uh, și concluziile la care s-a ajuns uh, la Consiliul European. Haideți uh, să ne dăm seama că acest tratat este un pas foarte important către mai multă integrare fiscală și bugetară și către mai multă stabilitate. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Nu putem avea o relansare durabilă fără să se simplifice finanțele publice. Bineînțeles, uh, creșterea nu se poate decreta. Nu putem face un tratat care de unul singur poate să uh, Uh, relanseze creșterea, dar un tratat înseamnă reguli și angajamente reciproce care poate reda încrederea și uh, răspunderea. Iar uh, președintele grupului socialist a vorbit despre politica pentru politicieni în, acest, în această sală, făcând aluzie la campania electorală și vorbind despre candidatul socialist la alegerile din Franța, aș dori să-i răspund domniei sale. Noi, PPE-ul, nu avem nicio răspundere de declarațiile făcute făcute de candidatul socialist care a spus că dorește să renegocieze tratatul încheiat de cele 25 de state membre. Cu cine și ce? Aceste uh, cuvinte sunt uh, o lipsă de responsabilitate și nu, uh, și nu oglindesc atitudinea statului francez care își respectă angajamentele. Mulțumesc, domnul Bulman. Dânsul a fost ales astăzi în calitate de președinte al delegației SPD. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. O privire scurtă în uh, realitatea economică dură în ziua summitului, piețele au evaluat uh, obligațiunile pe perioadele de 10 ani în Portugalia cu 17% și cu peste 20% uh, la perioadele mai lungi. Mă întreb cu cât a contribuit acest summit la liniștirea situației din punct de vedere economic. Și mă întreb dacă acest tratat va aduce liniște pe piață. Și dacă unii și alții se întreabă de unde vine această neliniște, poate de la indicatorii economici, de la datele economice și de la sentimentul că nu este suficient ceea ce am făcut. Domnule președinte Schulz, doresc să vă spun cât se poate declar că curajul și claritatea cu care ați vorbit în numele Parlamentului la această întâlnire, spunând că protejați și apărați metoda comunitară, că doriți să consolidați, dar să și investiți, astfel încât economiile și macroeconomiile europene să înflorească. Pentru aceasta vă mulțumesc și cred că toată lumea este de acord că avem nevoie în continuare de o economie de piață comună. Mulțumesc, domnule Bulman. Dau acum cuvântul domnului Sarius Volski pentru PP. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să menționez o plus valoare pe care ar trebui să o exploatăm bine dacă ne gândim la punerea în aplicare a acordului fiscal. Uh, noi trebuie să trecem printr-un test de credibilitate pe, fiețele, uh, pe piețele financiare. Trebuie să acționăm în spiritul de solidaritate al Uniunii și să evităm orice diviziune nenecesară. Statele mai sănătoase macrofinanciare trebuie să le credibilizeze și pe cele care nu se bucură de acest avantaj. Ceea ce mă face să spun că, în primul rând, Eh, trebuie să facem asta prin reciprocizarea datoriei ca fiind o valoare adăugată în schimbul un, unor norme executabile de deficit și datorie. În al doilea rând, din 17 uh, eh, membri ai zonei euro, 12 au trecut de limita de aur a 6% din uh, eh, PIB datorie și una, unul din aceste state din, din, sta, din statele care încă nu sunt uh, în zona euro, doar unul trece de acea limită, șapte nu o fac. Uh, așadar, s-ar putea spune că și uh, statele care nu sunt membre euro credibilizează pe statele membre ale zonei euro. Aceasta ar putea fi o altă plus valoare pentru zona euro. Deci, în interesul uh, uh, ei să admită și statele care nu sunt uh, în zona euro să participe la summituri pe viitor. Mulțumesc și acum doamna Ferreira de la Socialiști. Edith. Edith Ferreira are cuvântul. Me? Ok, sorry. Sorry. Da, îmi pare rău, uh, domnule președinte. Vreau să spun că acest tratat este periculos, nu doar inutil. E periculos pentru că va consolida, va, va aduce mai multe reguli rigide și pedepse uh, și va consolida niște uh, reguli care nu funcționează. Cine poate să se încreadă într-un doctor care nu știe să deosebească între un regim și o stare de anorexie? Care nu face decât să slăbească bolnavul și uh, Câte țări trebuie să mai intre în recesiune pentru a-și da seama Consiliul și Comisia că nu au pus diagnosticul bun? Dar este periculos. Noi aici reprezentăm uh, cetățenii europeni. 23 de milioane, peste 23 de milioane de cetățeni europeni sunt șomeri. 6 milioane de tineri nu au nicio nădejde de a găsi un loc de muncă. Consiliul și Comisia nu-și dau seama că dacă ignoră acest fapt și nu dau o soluție potrivită, eh, este o dovadă de autism și de lipsă de sensibilitate politică. Haideți să spunem clar, eh, recesiunea nu este o fatalitate, ci o obsesie, o opțiune ideologică. Trebuie să, uh, trebuie ca acțiunile noastre, trebuie ca soluția să fie acțiuni, nu mai vorbe. Euro, obligațiune pentru finanțarea investițiilor, iată o soluție. Sau impozitarea tranzacțiilor financiare sau a fondurilor uh, speculative Uh, unde este această protecție a țărilor um, împotriva ratelor a dobânzilor mari care le ruinează? Uh, trebuie să avem fapte și opțiuni, nu numai vorbe, dar aceste opțiuni trebuie să fie eficiente. Mulțumesc! Um, Mulțumesc, doamna Edith Ferreira. Acum, doamna Gianna Cu, din partea PPE. Mulțumesc, domnule președinte. Summitul ar fi putut să aibă un efect pozitiv asupra creșterii și asupra creării de locuri de muncă, dar cred că ne situăm numai la nivel teoretic. După patru ani de la declanșarea crizei, încă nu se conturează o atitudine decisă a Uniunii Europene. Pactul pentru stabilitate, din punct de vedere juridic, nici măcar nu era necesar. Era necesar numai pentru a aduce o oarecare disciplină mai ales pentru cei care nu doreau să respecte regulile. Poate am putea să acceptăm că a reprezentat o soluție, însă cred că tot ceea ce constatăm acum uh, înrăutățește mai mult situația. Cred că criza nu își va găsi de la sine o soluție, mai ales la problemele care există în uh, țările care se confruntă cu probleme mai mari, cum este țara mea. Disciplina bugetară și programul de austeritate, sigur, acesta nu poate să lipsească, dar fără creștere, cred că rămâne o simplă politică fără ieșire, fără rezultate pozitive pentru statele care încearcă să se adapteze, dar și pentru statele care sunt membre ale Uniunii Europene în mod general. Mulțumesc, domnule Geneacu, și acum dau cuvântul doamnei Galpelz. Domnule Galpelz, vă rog, aveți cuvântul örülök hogy az informális. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi face plăcere că s-a vorbit la summit și de creștere economică și de crearea de locuri de muncă. Însă nu se poate nega faptul că din decembrie și până acum asistăm la un proces în care se iau decizii prin acorduri interguvernamentale, în spatele ușilor închise. Haideți să fim sinceri și să spunem că aceste soluții nu sunt întotdeauna necesare, cel puțin ultima dintre ele nu era. Și, uh, de altfel, acest uh, nou acord nu conține mult mai multe decât deja existau în uh, cele șase măsuri. Uh, bine, mie îmi pare rău că în trecut cu cel, pachetul celor șase măsuri nu s-au putut uh, lua hotărârile care au fost luate de pe acum, pentru că eu cred că trebuie să facem tot ce putem ca să ne administrăm în comun economia, nu doar uh, la nivelul vorbelor, ci și al faptelor. Și nu mă satisface situația, pentru că eu cred că nu am făcut într-adevăr un pas înainte în comun, pentru că nu au semnat toți acest acord nu au semnat toate statele europene. Uh, și, de altfel, nu toate statele membre vor fi, imita, vor fi invitate la summiturile uh, zonei euro. Bine, oricum, rezultatul este unul pozitiv și sper că până la sfârșitul lunii martie să fie timp destul ca să putem să eliminăm carențele care sunt constatate acum. Mulțumesc! Acum trecem la uh, procedura intervențiilor spontane. Bun.

Doamna Știu foarte bine că unele dintre afirmațiile extreme uh, care au fost făcute aici nu sunt susținute de toată lumea. Noi le auzim mereu, unele se, ori, uh, se adresează câteodată împotriva Greciei și nu doresc să mă refer la ele și nici să le comentez acum în mod suplimentar. Doresc să mă concentrez asupra afirmațiilor celorlalți colegi și să-i rog să ne gândim împreună uh, încotro duc aceste afirmații stereotipe, încotro duc aceste critici unilaterale care sunt uh, exprimate aici referitoare la o țară care chiar se străduiește să iasă din criză. Domnul Broc, din păcate, nu mai este aici. Pentru că aș vrea să-i spun că propunerile și inițiativele uh, Uh, pe care le-a propus, uh, nu pe acestea nu doresc să le rumegăm acum, aici. Nu cred că ar trebui să intervenim atât de puternic într-o țară care încearcă să-și îndeplinească obligațiile. Iar uh, un alt deputat german, Zygmunt Gabriel, a spus că dacă s-ar putea alege între propria mândrie națională și ajutor, atunci nu ar trebui decât să ne uităm către istorie și să tragem lecția potrivită. Urmează acum domnul Mitchell. Mulțumesc, domnule președinte, pentru ocazia de a lua cuvântul. În primul rând, vreau să vă spun că, într-o oarecare măsură, am, ne-am târât de la un regulament la altul. Îmi uh, dau seama că ne-ar fi greu fără instituțiile noastre care uh, prind taurul de coarne, uh, dar e timpul să mergem mai departe. Domnul Draghi la Uh, Consiliul de acum câteva săptămâni a spus că uh, nu putem avea creștere fără uh, disciplină fiscală, dar se poate inversul. Da, sunt de acord, însă avem nevoie de mai mult accent pus pe creștere. Avem nevoie și poate și de o nouă definiție a ce înseamnă economia de piață. Ne confruntăm cu o situație în care mi se pare mie că sectorul privat reglementează sectorul public și nu există prea multă răspundere. Oligarhii uh, Um, au în mână sectoare mari ale pieței. Deci haideți să fim mai atenți la ce fac piețele sectorului public și guvernelor, parlamentelor și haideți să facem mai mult pentru a uh, da mai multă putere conducătorilor pentru a crea creștere economică și locuri de muncă. Mulțumesc, doamna Gurmai. Mulțumesc. Uh, după uh, cum au spus uh, și alții de aici, pe de o parte apreciez faptul că majoritatea liderilor europeni recunosc că trebuie să acționăm imediat ca să luptăm împotriva crizei care nu mai este doar economică și pe de altă parte sunt convinsă că punctul nostru de plecare nu a fost cel adecvat. Deci părerile, și părerile mele sunt împărțite. Sigur, trebuie să avem uh, reguli stricte, dar cred eu că rădăcina problemei este că nu s-a acordat prea destul atenție uh, pe incluziunea socială, pe creștere, pe locuri de muncă. Eh, sigur că majoritatea liderilor au fost, s-au preocupat doar de măsuri de austeritate. Mare greșeală. În plus, nu știu dacă combatem criza așa cum se cuvine, în formă, pentru că trebuie să urmăm metoda comunitară. Eh, construcția europeană înseamnă să lucrăm împreună, să lăsăm deoparte diferențele. Și Totuși trebuie să spun că Parlamentul European e singura instituție aleasă direct. Deci președintele nostru a trebuit să participe cu drept de plin la summiturile europene. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Gurmai. Matias. Mulțumesc, doamnă Gurmai. Uh, mai urmează numai doamna Matias. Uh, mai ea mai este pe lista mea. Mulțumesc, domnule președinte. La ultima reuniune a Consiliului, domnul președinte Barroso a, ne-a prezentat un PowerPoint uh, didactic în care unul dintre grafice prezenta rezultatele unui studiu făcut în rândul IMM-urilor europene în ceea ce privește greutățile cu care se confruntă iată ce surpriză, fiindcă um, povara costurilor reprezenta doar a cincea dificultate, a cincea greutate subliniată de IMM-uri. Pe primul loc, lipsa clienților. Pe, al doilea, pe locul 2, recesiunea. Pe locul 3, uh, lipsa creditelor deci, încă o problemă adusă de criza economică. Eu uh, nu înțeleg. Mm, recunosc că nu pot să înțeleg, uh, domnule Rompoi, de ce uh, guvernele nu încearcă să soluționeze problema austerității, de ce reduc salariile considerând că aceasta este soluția. Iar în acest iar uh, propunerile, ce, ce e greșit până la urmă, propunerile sau uh, ambele? Noi dorim să rezolvăm într-adevăr problemele, nu uh, dorim să ne prefacem și să aruncăm praf în ochi. Vă rog frumos să-mi răspundeți la această întrebare. Uh, vorbitoarea este întreruptă. Și încă o întrebare. În afară de vorbe, vorbitoarea este întreruptă. Cum rămâne cu ocuparea forței de muncă? Stimați colegi, mai pot uh, accepta acum încă două luări de cuvânt. Deci urmează domnul Protasievici. Mulțumesc, domnule președinte. Dezbaterea de astăzi și uh, dezbaterea din presa europeană ne arată că nu toate așteptările legate de summitul de luni au fost îndeplinite. Lucru perfect adevărat. Cu toate acestea, a fost o întâlnire la vârf în care s-au ajuns la compromisuri înțelepte. Sigur, un compromis nu poate ferici pe toată lumea și nu poate mulțumi pe toată lumea, dar măcar am ajuns la mai multă disciplină fiscală uh, după cele hotărâte luni și avem perspective mai bune pentru economiile țărilor din zona euro și am uh, reușit de asemenea să împiedicăm uh, să apară o Europa cu două clase, cu instituții separate guvernul polon a intrat în ofensivă diplomatică. Și aș dori să mulțumesc președintelui Schulz pentru că a apărat coeziunea europeană. Domnul Lopez Aguilar, mulțumesc, domnule președinte. Este păcat uh, că oamenii, că în Parlamentul European există nemulțumire în ceea ce privește rezultatele Consiliului, dar nu va fi uh, ultima dată uh, fiindcă se pune accentul doar pe deficit și realocarea resurselor nu este suficientă pentru a atinge obiectivele de creștere economică și generarea de locuri de muncă. Noi numim Uniune Fiscală doar această adunare bugetară și constrângere bugetară care nu face decât să impună sancțiuni și să nu stimuleze deloc printr-un tratat interguvernamental, iată, se încearcă uh, impunerea reformelor uh, necesare la nivelul BCE-ului nu putem uh, uh, vindeca acest bolnav. Mulțumesc, uh, domnul Lopez Aguilar. Voi da Mulțumesc, domnilor și domnilor. Înainte să le dau cuvântul domnului Sefcovic și domnului Van Rompuy, vreau să vă spun câteva cuvinte referitoare la procedura Catch the Eye. Această procedură Catch the Eye a fost introdusă și îi rog pe președinții grupurilor parlamentare să se gândească acest, la acest lucru, pentru ca spontan colegii după dezbatere să poată lua cuvântul. Dar în realitate lucrurile nu se întâmplă așa. Procedura Catch the Eye reprezintă o încercare de a avea o a doua listă de oratori, în care președintele uh, este pus sub presiune să dea cuvântul uh, oratorilor. Eu nu fac așa, nu voi proceda așa, ci mă orientez în funcție de spontaneitatea colegilor care doresc să ia cuvântul. Și vă rog ca pe viitor, la sfârșitul unei dezbateri, să dăm cuvântul spontan celor care sunt prezenți și doresc să ia cuvântul. Altfel, uh, nu este cinstit. Bun, cu acestea, acestea fiind spuse, dau cuvântul domnului Șefcovici. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule președinte al Consiliului European, stimați membri ai Parlamentului European, vă mulțumesc întâi pentru dezbatere vivace și foarte interesantă. Au fost uh, menționate aici idei foarte interesante care uh, evidențiază sentimentul general că a fost vorba de un summit important, pentru că după o anumită perioadă de timp Uh, s-a concentrat toată lumea pe creștere, în primul rând, și a fost foarte important că astfel am reușit să rezolvăm cea mai mare îngrijorare sau să ne ocupăm de cea mai mare îngrijorare a cetățenilor noștri, creșterea și, de asemenea, locurile de muncă sunt o îngrijorare. E foarte important că ne-am continuat munca pentru o guvernanță economică și fiscală mai puternică. Profit de ocazie, de asemenea, pentru a mulțumi Parlamentului European și echipei sale de negociatori, domnul Verhofstadt, domnul Gualtieri și domnul Brock, pentru că și-au făcut treaba foarte bine și au cooperat foarte bine cu Comisia Europeană. Întorcându-mă acum la rezultatul summitului de luni, consider că discuțiile în legătură cu creșterea și în legătură cu... Și domnul Van Rompuy, sunt convins că va spune și domnia sa că a fost o abordare uh, foarte constructivă. S-a subliniat acolo importanța creșterii uh, și a creării de locuri de muncă și um, Aici uh, au existat păreri conform cărora se pot crea locuri de muncă prin uh, renunțarea la modelul social european. Eu nu sunt de acord cu asta. Uh, hai să nu ne întoarcem la o Europa din secolul al XVII-lea și al XVIII-lea. Cât privește tineretul, eu cred că măsurile care au fost adoptate la Consiliul European pentru a veni în ajutorul tinerilor noastre generații pentru ca uh, șapte milioane și jumătate de tineri care nu beneficiază de locuri de muncă, de formare, de educație, să uh, fie ajutate și eu cred că e uh, esențial acest lucru și cred că s-a acționat imediat, pentru că s-au trimis scrisori către opt state membre în februarie. Se vor întâlni niște echipe comune de acțiune, se mobilizează deja fonduri și până în primăvară se, uh, uh, Consiliul de primăvară va dezbate crearea de noi linii de locuri de muncă. Deci am acționat rapid, dar sigur în continuare avem nevoie de susținerea dumneavoastră și de cooperare bună din partea statelor membre. Acum, uh, referindu-mă la problema importantă a guvernanței fiscale și economice, eu cred că din dezbaterea aceasta a reieșit de asemenea foarte clar, ca și din partea Consiliului European, că nu putem avea consolidare fără creștere. Și sigur, în ultimul an, uh, noi am încercat să salvăm moneda euro, să salvăm uh, Uniunea Monetară. Acum am făcut și mai mult. Vedem că s-a produs o anumită stabilitate. Acum ne putem concentra pe creștere care va aduce speranță în multe familii din Uniunea Europeană. Eu cred că e foarte important să subliniem aceasta, pentru că ascultând dezbaterea, unii vorbitori au descris rezultatul în culori mult mai negre decât și întunecate decât a fost uh, realitatea. Eu cred că uh, Parlamentul și Comisia și Consiliul au respectat și au susținut uh, metoda comunitară pentru a garanta că Parlamentul European va fi implicat în guvernanța economică și că instituțiile europene joac, vor juca un rol central în guvernanța economică. Că nu vom avea noi instituții europene, ci că noul tratat va fi incorporat în acquis comunitar în termen de 5 ani. Și cred că e un rezultat foarte pozitiv, foarte important și ar trebui să ținem cont și de acesta. Câteva remarci pe întrebări și probleme concrete. Sunt de acord cu domnul Dol în legătură cu importanța directivei privind serviciile și punerea ei în aplicare completă ar consolida uh, cu 41,5% uh, directiva serviciilor și va duce și la creșterea ale PIB-ului și nu știu unde am mai putea găsi un atare potențial de creștere. E uh, păcat că această directivă nu este pe deplin implementată de aceea noi am inițiat o procedură de încălcare între, pe, contra ultimelor două state membre care încă nu au uh, uh, aplicat-o concret și total. În legătură cu brevetele, a spus domnul Verhofstadt, vă asigur că și președintele Comisiei la Consiliul European și eu uh, ținem foarte mult la acest lucru. E adevărat, când avem șansa să scădem costurile cu 80%, trebuie să acționăm cât mai rapid posibil. Noi discutăm de zeci de ani problema aceasta a brevetelor și bine că măcar acum avem un termen și sper că va trebui, sper că vom reușit să rezolvăm problema până la Consiliul, uh, summitul Consiliului din iunie. Mai sunt trei țări care uh, nu se înțeleg în legătură cu sediu și sper că vom uh, avea o soluție pentru că toată comunitatea noastră științifică o așteaptă. Acum, când e vorba de întrebarea domnului Svoboda sau comentariul său în legătură cu taxa pe tranzacțiile financiare și euroobligațiunile care s-a referit domnul Verhofstadt, o dată, taxa pe tranzacțiile financiare e o propunere foarte importantă și vă asigur că Comisia nu va renunța, pentru că am avut o dezbatere politică foarte dificilă pe problema asta. Sigur, nu s-au rezolvat uh, problemele, însă dacă noi am dat înapoi după fiecare dificultate, atunci nu ar mai exista niciun drept comunitar. Noi vom continua cu susținerea dumneavoastră și cred că până la sfârșit în toate statele membre toată lumea își va da seama că această măsură ar fi foarte utilă și că ar aduce mai multă echitate și din partea sistemului financiar și care avea un efect sănătos asupra industriei financiare. Eu cred în argumentele uh, uh, raționale și astfel încât eu cred că ele vor avea câștig de cauză. Apoi, uh, obligațiunile uh, de stabilitate și euroobligațiunilor. Comisia, euroobligațiunile. Comisia crede că e o investiție foarte bună și un instrument foarte bun și cred că am arătat acest, acest lucru foarte clar în documentul nostru. Acum vedem că se poartă discuții, sigur, discuțiile nu sunt uh, ușoare, dar eu cred că și uh, noile eforturi pentru consolidarea fiscală vor duce la uh, o încredere sporită între statele membre în legătură cu uh, modul în care putem noi să ne administrăm mai bine finanțele publice. Eu personal cred că va veni și ziua în curând când vom utiliza euro bondurile, euroobligațiunile și obligațiunile de stabilitate, pentru că constituie un instrument financiar și de investiții foarte important. Și ultima informație, cofinanțarea, sunt de acord cu domnul Verhofstadt, e un instrument foarte important pentru a ajuta țările în dificultate. Probabil știți că am uh, crescut deja de la 75 la 85% ratele de cofinanțare pentru Letonia, Grecia, Portugalia, România, cel puțin temporar. A făcut ceva similar și pentru Irlanda și acum le-am crescut încă și mai mult. Uh, în ce privește Grecia, le-am crescut la 95%. Plus că ajutăm autoritățile elene să absoarbă mai bine aceste fonduri. Vă mulțumesc pentru atenție, domnule președinte. Zefcovic. Mulțumesc, domnule președinte Zefcovic. Urmează acum domnul Van Rompuy. Vă rog domnule președinte, colegi. Așa cum am spus în prezentarea mea introductivă, politica de creștere și de ocupare este o politică pe mai multe niveluri. Avem uh, politica pe termen scurt, pe termen lung, aspecte economice. de politică, a ocupării, forței de muncă, acțiuni ce pot fi întreprinse la nivelul statelor membre și acțiuni ce pot fi întreprinse la nivelul Uniunii Europene. Pentru nivelul uh, acțiunilor pe, întreprinse pe termen scurt. Voi fi succint. Să nu uităm că traversăm acum printr-o perioadă, o perioadă de recesiune, de stagnare, dar asta după 2 ani de creștere pozitivă de 2% în zona euro și chiar în Uniunea Europeană. Uităm, parcă, uh, acest lucru noi nu ieșim dintr-o perioadă de recesiune. În ciuda măsurilor care s-au, au fost luate, există țări care, mm, care sunt supuse presiunilor din partea țărilor și care sunt într-o situație negativă. Dar uh, dacă tragem linie, anii 2010-2011 nu au fost așa de răi la nivelul creșterii. Și chiar uh, într-o țară pe care o cunosc uh, bine, în Belgia în, uh, în Belgia. În 2010-2011 uh, s-au creat 100 de mii de, loc, de locuri de muncă. Chiar și în 2012 avem creștere pozitivă. multe țări și multe regiuni se confruntă cu probleme. Sunt conștient de acest lucru, dar în ultimii doi ani au, s-au înregistrat și evoluții pozitive. Acum, în ceea ce privește creșterea pe termen uh, scurt, lucrul cel mai important pe care îl putem face și toată lumea este de acord ar fi să redăm încrederea în zona euro. În momentul în care zona euro își va recâștiga încrederea, consumatorii și întreprinderile vor avea și mai multă încredere, ceea ce va duce la creșterea la sporirea creșterii economice. Acest lucru s-a întâmplat în 2009, odată ce s-a întors crești, eh, mă scuzați, încrederea, eh, după ce au fost salvate băncile, a venit cu sine și creșterea economică și eh, s-au generat locuri de muncă. Deci trebuie să ne ocupăm de acest aspect. Ultimele luni nu au fost atât de catastrofice cum ne spun unii. Spreadurile Germaniei au fost reduse Uh, semnificativ pentru Italia și Spania. 1,6 pentru Spania și Portugalia față de nivelul cel mai ridicat al spreadurilor de acum câteva luni. Asta nu înseamnă că am ajuns la, uh, la bun sfârșit, ci că evoluțiile sunt pozitive. Nu vorbesc de Irlanda, uh, unde există o diminuare de 7% față de monedă. Este suficient? Nu dar este un punct de cotitură. Da, într-adevăr, este acest punct de cotitură, există acest punct de cotitură și sperăm să uh, continuăm pe această cale. Soluția nu este să cheltuim mai mulți bani și să uh, sporim deficitele. Aceasta nu este soluția. Am încercat-o și a eșuat, și chiar în afara Uniunii Europene. Cei uh, care au practicat aceeași politică de, stim- de stimulare fiscală doresc să se întoarcă acum la o politică ortodoxă. Și chiar în regula de aur, uh, este vorba uh, de un uh, deficit tolerabil, uh, mic, dar, trebuie, dar este structural. Deci avem o marjă de manevră. Este vorba despre un deficit structural, nu de un deficit nominal sau de 0,5% tot timpul. Deci există o apreciere și avem acest efect structural de care trebuie să ținem cont. Pe termen scurt, fiecare dintre uh, dezavantaje are și un avantaj. Deprecierea monedei euro ajută uh, uh, uh, ajută ex, exporturilor, importurilor, mă scuzați. Pe termen lung avem strategia 2020, de care câteodată râdem, care este comparată cu, cu strategia de la Lisabona. Dar, haideți să vorbim serios. Această strategie 2020 a fost integrată în semestrul european și în pachetul celor șase măsuri. Deci, Parlamentul European și-a asumat și el un angajament mult mai puternic decât până acum în acest sens același angajamente au fost luate și în ceea ce privește ocular, ocuparea forței de muncă. Deci, pe termen lung, bineînțeles, trebuie să transpunem în practică toate acestea. Dar, pe termen lung, am luat toate măsurile necesare pentru ca această strategie să fie încununată cu succes de această dată. În ceea ce privește brevetul european, sunt de acord cu dumneavoastră, sunt oarecum dezamăgit. Eu însumi, dar acest lucru îmi stă în fire, privesc lucrurile cu optimism. Uh, mi-am început cariera politică cu un premier în anii 70 care spunea că am eșuat în ceea ce privește conceptul european, am, nu am reușit să ajungem la un acord privind brevetul european. Mă refer aici la anul 1978. Acum, iată, a trecut ceva timp de atunci și uh, uh, sub egida președin, președinției belgiene, chiar sub oblăduirea unui premier pe care unii îl cunosc mai bine decât alții, am reușit prin cooperare consolidată să uh, facem un pas înainte. Acum trebuie să mai facem încă un pas înainte, ultimul și sunt convins că dacă va dura câteva săptămâni, președinția uh, daneză pe care o ajutăm uh, va găsi o soluție acestei probleme. Avem și aspectul economic. Uh, și uh, social al politicii pentru ocuparea forței de muncă. Trebuie să dăm seama că la nivel european putem să luăm multe măsuri. Uh, piața unică, putem să mobilizăm fondurile europene. De altfel, a scăzut rata de cofinanțare. Iar vicepreședintele Comisiei ne-a reamintit acest lucru. Putem să facem acest lucru. Avem uh, Uh, obligațiunile pentru proiecte, da. Dar avem mult de lucru la nivel național. Putem uh, să dăm un imbold parlamentelor și guvernelor naționale, putem să le solicităm angajamente și, într-un fel uh, sau altul, să le sancționăm. Toate acestea sunt prevăzute în semestrul european. Dar o mare parte a acestei uh, activități trebuie făcute de uh, guvernele naționale și de parlamentele naționale. Altfel nu putem explica diferența între Germania, Austria, uh, Olanda și alte țări din Europa în ceea ce privește rata șomajului, 8% destul de joasă și alte țări unde rata șomajului ajunge la 50%. Aceste discrepanțe uriașe sunt cauzate de politicile desfășurate până acum. Iar acum vom Vom da un imbold guvernelor naționale, statelor membre, pe calea cea bună, să urmeze exemplele cele bune, ale Austriei, de pildă. Le vom da un imbold financiar și nu numai. Iar aici recomandările comisiei vor fi foarte importante. Iar concluziile Consiliului European merg în această direcție. Eu uh, nu uh, aș minimaliza importanța lor așa cum am făcut-o unii. Deci avem o, o dimensiune economică, o dimensiune socială și, așa cum v-am mai spus, uh, iată în ceea ce privește acțiunile noastre la nivelul Uniunii Europene și la nivelul statelor membre. În ceea ce privește tratatul, dragi colegi, com, compar uh, tot ce s-a spus despre acest tratat înainte de finalizarea sa uh, și mă gândesc la cuvintele care s-au spus, mă gândesc îmi dau seama că am făcut treabă bună. Cu ajutorul multora uh, și din Parlamentul European și mai ales de aici, am făcut o treabă bună și am reușit să integrăm acest tratat interguvernamental în filozofia tratatelor Uniunii Europene. Trebuie să facem european ca uh, în câțiva ani Uh, succesorii noștri, succesorul meu, să reușească să integreze acest tratat în uh, tratatul uh, de funcționare a Uniunii Europene. Am încercat să ne asigurăm că asigurăm mai multă coerență la nivelul Uniunii Europene. La un moment dat exista primejdea ca că am putea să dăm impresia că am creat o Europa cu două viteze am reușit să ajung la un acord cu 25 de state membre. Din păcate, nu 27, dar 25. Ceea ce înseamnă că 8 state din afara zonei euro și-au demonstrat solidaritatea față de, de statele care au o monedă comună. Am ajuns la un acord astfel încât statele care sunt în afara zonei euro, dar ratifică acest tratat, să poată participa uh, la reuniuni cheie, la momente uh, cheie ale negocierilor din uh, uh, statelor din zona euro și, bineînțeles, să participe la toate acordurile încheiate, la toate aspectele asupra cărora convenim în tratat. Așa cum am reușit să garantăm cât mai mult cu putință coerența Uniunii Europene. Și încă o dată, când compar uh, situația de acum cu ce se spunea înaintea negocierilor și uh, compar cu ce se spune acum despre tratat, îmi dau seama că am străbătut o cale foarte lungă și am făcut acest lucru foarte bine, fapt care mă bucură. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte Van Rompuy, mulțumesc și pentru răbdare. Într-adevăr, să am întârziat un pic, am depășit cadrul temporal, însă continuăm dezbaterea noastră și ajungem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre ora de întrebări cu vicepreședinta Comisiei, înaltul reprezentant al Uniunii Europene uh, pentru afaceri externe și politică de securitate. Așteptăm puțin până când uh, toată lumea își ocupă locul. Eu mă Bye. So, Herr Kollege Brok, wenn Sie Baroness Ashton, welcome. It's a pleasure. Doamne Ashton, bun venit. Este o mare onoare să vă primim în rândurile noastre.